Myślę, że możemy rozpoczynać nasze... Bună ziua! Haideți să trecem la treabă. Bun venit tuturora! Pare rău, dar a trebuit să facem niște modificări uh, pe ordinea de zi, după cum știți. Grupurile politice continuă să negocieze și se întâlnesc raportorii și raportorii din umbră, precum și alte uh, grupuri politice și amendamentele continuă să sosească. Mă refer aici la punctul 3, bineînțeles. De aceea i s-a cerut să se amâne votul, ceea ce și se întâmplă. Pe 29 septembrie vom vota de-abia raportul domnului Andrieu cum poate PAC să îmbunătățească uh, crearea de locuri de muncă în zona rurală? E o temă foarte importantă, foarte interesantă, care, după părerea mea, va fi uh, îmbogățită și de ce se va propune la conferința de la Cork, care a avut loc luni și marți, conferință care, de fapt, a continuat cumva pe drumul deschis acum 20 de ani de către o altă conferință uh, prezidată de comisarul Fischler, care, știți bine, a făcut o declarație foarte importantă. Atunci, declarație care apoi n-a fost preluată ca atare de Consiliul de Ministri, dar în acea declarație s-au desprins niște lucruri interesante care apoi au marcat dezbaterile ulterioare și uh, tot ce s-a întâmplat cu PAC și crearea celui al treilea pilon și funcționarea politicii agricole comune, dezvoltarea rurală. În sfârșit, această conferință de pe 5 și 6 septembrie, care a avut loc la Cork, așadar, vă spuneam, se găsește cumva în prelungirea acelei prime conferințe pe care am pomenit-o și a arăta care este marea problemă astăzi, și anume nivelul de dezvoltare a zonelor rurale. Comisarul Fischler, așadar, de care vă spuneam, acum 20 de ani, a dat uh, cumva primul semnalul pentru uh, acest gen de evoluții în sfârșit, această conferință de la Cork um, este și ea importantă și vom discuta uh, la un moment dat concluziile acestei conferințe. Vom pune acest lucru pe ordinea de zi în curând. Comisarul uh, Fischler și alții de la OCDE au fost prezenți, uh, reprezentanța IBC-ului, mă scuzați, ai BEI, Banca Europeană de Investiții, ministra de resort uh, din Slovacia, care știm bine, țară va prelua în curând președinția UE. În sfârșit, am amânat votul pentru 29 septembrie. Pe acest punct 3, eu cred că putem să adoptăm ordinea de zi, astfel modificată. Uh, Ordinea este scurtă, gaelica, slovaca și estoniana nu sunt limbi uh, care pot fi ascultate, vorbite astăzi, dar haideți să trecem la uh, un punct de discuție deosebit de interesant. E vorba de iepurii de crescătorie. Vă rog frumos, domnule președinte, două observații, dacă îmi permiteți, la ordinea de zi și asta ca și punct de procedură. Uh, Comisia noastră este o comisie serioasă, însă noi am primit un uh, raport în engleză și poloneză. Nu mi se pare extraordinar asta. Ar fi fost bine să avem și o versiune franceză. Ce document e acesta pe care nu putem să îl înțelegem? Aș fi, ar fi bine să avem niște traduceri, domnule președinte. Dacă tot avem raportul, rapoarte, ar fi bine ca lumea care le primește chiar să poată să le înțeleagă, domnule președinte. Apoi, Suntem la Comisia Agri astăzi, ordinea de zi este cam subțirică, însă eu am o problemă cu acești iepuri de crescătorie. Eu nu cred că trebuie să cădem uh, în, uh, dintr-o extremă într-alta, să lăsăm Comisia Envi să se ocupe de asta um, și să nu ne ocupăm uh, de uh, diverse detalii legate de creșterea iepurilor. Europa are multe alte probleme, căderea cursurilor la bursa alimentară, problemele cerealelor din această vară, crescătorii de animale europeni care se luptă din răsputeri să supraviețuiască. Ia uitați câte probleme are agricultura europeană. Eu cred că trebuie să fim mai serioși pentru că nu cred că trebuie să dăm apă la moară unui anume filol uh, sentimental uh, din publicul nostru. Cred că avem lucruri mult mai serioase discutat decât uh, acest gen de glose. Vă mulțumesc. <clears throat> Da, da, o remarcă cât se poate de pertinentă. Să știți că vom traduce acest document și în limba franceză. Limba poloneză. De ce această limbă? Eu am inițiat uh, această publicație, eu am venit cu ideea respectivă, eu am cerut ca să avem un astfel de document publicat Așadar, pe mine m-a interesat această problematică și amploarea sa, pentru că știți bine că acțiunea externă are un impact deosebit asupra PAC, asupra agricultorilor noștri, deci trebuie să uh, analizăm cu multă atenție uh, importanța acestor factori externe asupra agriculturii noștri. De pildă, acordurile bilaterale, tot ce înseamnă Organizația Mondială a Comerțului, regulile respective și mulți alți factori de altfel, pentru că deseori problemele agricole sunt cumva uitate, marginalizate atunci când se discută alte subiecte, chipurile mai importante. Am, uh, vom aborda subiectele pe care ni le-a sugerat, uh, cerealele, funcționarea piețelor noastre agricole. Deseori abordăm aceste probleme mai cu seamă tot ce înseamnă piețele agricole. Studiile sunt pe cale de a fi uh, finalizate și cât privește piața cerelalelor, da, este o problemă pe care mulți deputați de-ai noștri au uh, identificat-o pentru că importurile sunt mari, mă refer la uh, importuri de cereale din Ucraina, din alte părți ale lumii și bineînțeles ne vom întoarce la acest subiect. Așadar, suntem foarte atenți la soarta agricultorilor noștri și mi-ar place ca grupul dumneavoastră politic chiar să lanseze o inițiativă în acest sens, astfel încât să veniți cu propuneri concrete pentru ordinea de zi și să discutăm și la coordonatorii. Mulțumesc pentru observații, mulțumesc pentru propuneri cât privește acești iepuri. E pentru prima dată când abordăm acest subiect aici. Este ceva important din punct de vedere economic, dar și când vine vorba de bunăstarea animalelor și ne bucurăm că acest punct figurează uh, pe ordinea de zi. El nu este lipsit de importanță. Trebuie să fim, uh, uh, bineînțeles, Uh, atenți și la acest subiect și cred că domnul Eck nu va face decât să confirme acest lucru. A existat o primă prezentare în acest sens pe 21 iunie. Documentul de lucru a fost prezentat atunci. Acum avem și un raport în regulă, un raport al domnului Eck. Îl va prezenta și îi dau imediat cuvântul. Domnule Eck, aveți cuvântul. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, stimate colege, stimați reprezentanți ai Comisiei, ai Consiliului, domnule președinte, în, proiect, în raportul meu de proiect de inițiativă îmi vorbesc despre norme minime pentru protecția iepurilor de fermă. După cum știți, Uh, textul este limitat atunci când redactăm un raport și de aceea eu m-am axat pe creșterea acestor iepuri de fermă. Bine, bineînțeles că acest lucru nu înseamnă că nu m-am axat și pe problemele sociale și economice din acest sector sau că nu voi ține cont de ele. Voi face propuneri și în acest sens. Înainte de vacanța de vară, când v-am prezentat documentul meu de lucru, vă spuneam că am mai multe obiective în acest raport. În primul rând, un obiectiv uh, general și anume să închidem vidurile care există în legislația europeană, pentru că nu există legislație specifică pentru protecția iepurilor de fermă. Apoi, un obiectiv pe termen mediu, să dăm um, sectorului po- posibilitatea să folosească metode orientate pe cerințele consumatorilor și să reușească să facă față pe piața europeană celorlalți actori, mondială celorlalți actori. Și un alt obiectiv, o dezbatere deschisă în ceea ce privește creșterea iepurilor de fermă în Uniunea Europeană. O petiție cu peste 600.000 de, de semnături a cetățenilor europeni la ministrii de agricultură din Uniunea Europeană și la Comisia Europeană a fost semnată astfel încât să fie interzise bateriile pentru iepurii de fermă. Deci este foarte clar că publicul este deosebit de interesat de acest subiect și și interesul colegilor la acest raport arată că avem nevoie de toate aceste obiective și că acum ne aflăm pe drumul cel bun. Stimați colegi, stimate colege, dacă vedem cum arată fermele pentru iepuri în Uniunea Europeană, atunci vedem că acest sector se confruntă cu probleme. În ultimii ani, fermele europene au cunoscut o scădere a producției. Ceea ce se prognozează pentru anul 2016 ne arată că va vorbim de o scădere cam, de cam 4%. Adică există această tendință pe care o vedem. Cererea de carne de iepure va rămâne în continuare scăzută și în ultimii ani din motive pe care nu le spun acum dacă nu se face ceva. De aceea fermele europene au de-a face acum cu o concurență crescută din China și de aceea acest sector agricol nu, nu obține ajutoare directe și e nevoie de măsuri de care se poate și ei profita în cadrul PAC. Din aceste, toate aceste motive au dus la o amenințare a fermelor de iepuri, a fermelor de iepuri în Uniunea Europeană. Și E foarte important ca acest sector să reziste pe anii viitor, să facă față acestei concurențe din China. Pot să vă asigur că eu nu îmi doresc ca acest sector de piață să fie preluat de fermele chinezești, pentru că acolo metodele de, producere, în ceea ce, de producție în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor se află mult în spatele Uniunii Europene. Ce poate să facă Parlamentul European? Sunt convins că singura soluție durabilă prin care să ajungem la calitatea acestor produse și ținând cont de dorințele consumatorilor, merg toate acestea mână în mână cu înalte standarde de bunăstare pentru animale. Avem acel barometru privind bunăstarea animalelor care a fost publicat și care ne arată că peste 80% dintre consumatori își doresc standarde mai bune de sănătate și bunăstare pentru animale. Cunoaștem scandalurile care există în media în ceea ce privește creșterea animalelor. Iar consumatorii își doresc niște produse de mare calitate și produse în condiții bune. Tocmai de aceea am pus accentul pe sănătatea animalelor, pentru că așa ne aflăm într-o situație în care toată lumea are de câștigat, atât animalele cât și sectorul și până la urmă și consumatorii. Apoi, credibilitatea noastră ca membri ai Parlamentului European depinde de răspunsul pe care îl dăm la cerințele pe care le au cetățenii europeni. Exact cum se întâmplă și în cazul uh, găinilor crescute în baterii de care Parlamentul European s-a ocupat. Acum trebuie să facem același lucru și în cazul iepurilor crescuți în baterii. Nu cred că cineva aici, în comisia noastră, ar fi împotriva unor norme crescute de sănătate și bunăstare pentru animale. Stimați colegi, să nu ne pierdem credibilitatea când vorbim și de baterii, să nu ajungem la un alt rezultat la bateriile pentru iepuri de fermă față de rezultatul la care am ajuns în cazul găinilor pentru că atunci am reușit să interzicem bateriile pentru găini în Uniunea Europeană. Cei care erau împotriva interzicerii spuneau că sectorul va fi ruinat, însă pentru că calendarul a fost bine făcut și colaborarea a fost foarte bună cu acest domeniu economic, în anul 2012 interzicerea bateriilor a devenit realitate. Când politica împreună cu sectorul agricol reușește să ajungă, a reușit să ajungă la o înțelegere pentru a interzice bateriile, ei bine, la același rezultat ar trebui să ajungem și în cazul bateriilor pentru iepurii de fermă. Acest subiect de standarde minime pentru uh, iepuri se discută abia acum. Ar fi trebuit să se discute cu mult înainte. În 2005, uh, EFSA ne spunea deja despre mobilitate în ceea ce privește iepurile de fermă și că aceștia se află într-o situație mult mai proastă față de alte animale de fermă. De aceea și folosirea antibioticelor în cazul iepurilor presupune o problemă de sănătate publică. Pentru că și astăzi se folosesc foarte multe antibiotice pentru ei. Ce putem spune acum cu siguranță? Putem spune că cu Metodele de producție de acum, cu bateriile, cu aspectele legate de sănătate și bunăstare, situația iepurilor de fermă este una foarte gravă. Folosirea de baterii și alte tipuri de cuști, ele afectează foarte mult pe aceste animale. De aceea e nevoie de sisteme alternative de creștere, de exemplu, sistemele de țarcuri, de care amintesc în raportul meu la care ar trebui să se treacă. Eu cred că aceste alternative cu țarcuri sunt foarte bune pentru că au aceste animale un spațiu mai mare de mișcare. Așa că să fim atenți la ceea ce ne spune acest sector sectorul trebuie să ofere o adevărată șansă, raportul meu trebuie să ofere o adevărată șansă acestui sector. Prin intermediul amendamentelor îmi voi extinde acest raport și mă bucur și de, um, de ajutor din partea sectorului, astfel încât să avem o tranziție spre standarde crescute de sănătate și bunăstare. În cadrul PAC ar trebui să existe modalități, modalități de sprijinire din partea UE pentru sisteme mai bune de producție. În final, aș dori să mai spun și următoarele. Să colaborăm împreună pentru norme crescute de sănătate și bunăstare pentru iepurii de fermă. Să ascultăm care sunt cerințele uh, milioanelor de cetățeni europeni să răspundem în sfârșit la cerințele consumatorilor care își doresc produse care revin în urma unor, unor norme crescute de sănătate și bunăstare. Dacă nu acționăm, atunci chinezii ne vor depăși în acest domeniu. În articolul 13 din Tratatul de la Lisabona ne-am obligat să ținem cont de sănătatea și bunăstarea animalelor ca uh, ființe care simt și trebuie să ținem cont de acesta. Și cu asta am spus tot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum, haideți să vedem colegii noștri ce doresc să ne spună. Doamna Aguilera. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Eck pentru acest raport Deși eh, e departe de părerea generală pe care o am eu în legătură cu creșterea iepurilor, dar cred că este o idee bună să dezbatem, chiar dacă pozițiile noastre sunt diferite în anumite puncte pe care le voi indica, dar mi se pare important să vorbim despre acest sector de activitate. Uniunea Europeană are deja o directivă pentru bunăstarea animalelor și acest sector de activitate nu este inclus, dar de altfel nu toate sectoarele de creștere animalelor sunt incluse în această directivă. În afară de iepuri mai există și alte animale care nu au fost incluse și trebuie să arătăm cu claritate că există alte animale care nu sunt încă acolo. Aceasta este tendința, pentru că directiva și chiar și tratatul ne obligă să o facem și cred că acest sector de activitate a făcut lucruri foarte interesante. Vorbesc cel puțin despre ce se întâmplă în Spania. Există coduri de bună conduită prin care se introduc practici în conformitate cu bunăstarea animalelor. Există și o platformă de bunăstare a animalelor la care participă statele membre, Comisia, lucrătorii din sector, pentru a îmbunătăți condițiile de viață pentru iepuri. Deci, iată, lucrurile se îmbunătățesc și iepurii de fermă nu sunt singura specie care uh, nu se află sub umbrela acestei directive. Dumneavoastră ați vorbit despre un lucru. Ați spus că creșterea iepurilor este um, a doua ca importanță. E adevărat că, poate din punct de vedere al numerelor, da, uh, dar trebuie să vă spun tuturor că această crescătorie de iepuri reprezintă mai puțin de 1% la nivelul UE în ceea ce privește producția finală din uh, creșterea animalelor. Deci, din punct de vedere economic, este un sector care nu reprezintă nici măcar 1% din producția finală. Asta nu înseamnă că nu este important, dar vreau să fie foarte clară situația. În plus, se trece acum printr-o perioadă de criză și știți și dumneavoastră, pentru că uh, cunoașteți foarte bine acest domeniu. Există un factor uh, de diferențiere care ar putea fi calitatea, bunăstarea animalului și așa mai departe, dar cred că ar fi trebuit să vorbiți în, rap- în raportul dumneavoastră și despre nevoia de mai multă cercetare. Vorbiți de o rată a mortalității ridicată. Însă nu spuneți uh, că există o rată a mortalității foarte ridicată în general pentru această specie. Iată de ce uh, industria mare uh, cred că ar trebui să favorizeze cercetarea. Îmbunătățirea rasei, de exemplu, și toate aceste lucruri se pot face prin cercetare însă industria nu este interesată, consideră că e vorba de o specie minoră și, tot din această cauză, nu există antibiotice specifice pentru iepuri, pentru că nu sunt rentabile. Iată, dificultăți pentru crescătorul de iepuri, dificultăți cu care se confruntă. Și cu toate acestea sunt de acord cu obiectivul dumneavoastră, calitatea și bunăstarea animalelor care să diferențieze Europa de alte țări. Însă nu trebuie să învinovățim crescătorul de iepuri, care cred că oricum a avut o atitudine pozitivă prin bunele practici așa mai departe și ar trebui să arătăm că avem nevoie de mai multe cercetare și să mizăm mai mult pe acest sector. spre deosebire de alte sectoare de activitate de creștere animalelor, unde potențialul este mult mai mare și au un procentaj mai mare în producția finală, există, bineînțeles, și mai multe resurse pentru cercetare. Spuneam că nu există antibiotice specifice pentru acest domeniu, deci voi prezenta niște amendamente în care să atrag atenția asupra importanței uh, crescătorilor de iepuri, pentru că iepurii mă îngrijorează, e adevărat, și bunăstarea lor, dar mă îngrijorează și mai mult bunăstarea celor care îi cresc. Și persoanele acestea au avut de suferit uh, în urma crizei prin care trece sectorul agricol. Deci avem nevoie de măsuri care să-i protejeze și pe ei și avem nevoie de un raport util. Trebuie să uh, evaluăm în mod pozitiv codurile de bună conduită și să uh, cerem să se facă mai multă cercetare. Mulțumesc! Mulțumesc! Multă lume dorește să intervină. Din păcate va trebui să ne menținem la maxim un minut și jumătate fiecare, pentru că chiar multă lume vrea să ia cuvântul și mește să facem ceva. Îmi pare foarte rău, dar așa stau lucrurile. Domnul Loazou, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest sector, după cum știți, în Franța reprezintă aproximativ 8.000 de locuri de muncă și vreo 300.000 de ferme există. Și e vorba de iepuri reproducători, dar și de iepuri de carne, un sector, deci, uh, important. Dar vedem că dacă uh, ne uităm la sectoarele bovin și porcin, uh, consumatorii noștri sunt ce în ce mai atenți la modul în care animalele sunt crescute și sacrificate. Uh, toți consumatorii dor, doresc și o calitate din ce în ce mai mare, iar sectorul acesta de creștere de iepuri dorește, de pildă, o alimentație adecvată, cu uh, grăunțe de in, fără antibiotice, cu lucernă și așa mai departe să știți că aceste propuneri uh, vizează, sunt de fapt provenite din industrializarea agriculturii și nu numai uh, carnivorii uh, sunt interesați de acest subiect. Eu cred că propunerile dumneavoastră sunt cam prostești, pentru că nu poți să împiedici uh, un fermier să crească iepurele în, cusc, în cușcă. Dacă nu, toată, tot acest sector va dispărea. Este absolut uh, extraordinar ce ne propuneți. E bine să discutăm despre creșterea iepurilor, despre condițiile în care ei uh, cresc, dar să nu uităm nici fermierii, nu trebuie uitați este un animal micuț și drăguț, dar care cere foarte multă muncă. Fermierul și el trebuie să poată să fie remunerat așa cum trebuie. Pur și simplu nu dorim o subvenție a acestui sector, ci să îi ajutăm pe fermieri să facă ceea ce știu ei mai bine să facă. Sectorul care este din ce în ce mai supus presiunii industrializării și financiarizării, uh, trebuie să fie cumva uh, salvat și asta pentru bunăstarea apelor și pentru bunăstarea agricultorilor noastre, noștri. Domnul Porciac. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem zároveň eh, zpravodajem v jedné. Mulțumesc, eh, domnule președinte. I eu trebuie să merg la Comisia Regii. Am fost acolo și n-am putut să vin la începutul uh, dezbaterii. Iepurii nu prea au fost uh, un subiect de interes pentru Uniunea Europeană până acum. E un subiect care, din potrivă, trebuie dezbătut, discutat și care să uh, ducă discuție la soluții pentru toată lumea. ca și raportul din umbră din partea PP-ului, trebuie să ne preocupe, bineînțeles, condițiile de viață decente pentru iepuri, dar și soarta consumatorilor care doresc o calitate de carne de iepure bună, pe de altă parte să ne preocupe și soarta fermierilor noștri. Eu nu doresc să avem pe acest subiect important, cum spuneam, o legislație cu caracter obligatoriu ca Uniunea Europeană să legiuiască aici, să legifereze, trebuie să existe un temei juridic în tratate. Nu avem un astfel de temei juridic în tratate pe acest subiect și nu văd cum și în numele cărui drept Uniunea Europeană poate să vină să uh, legifereze uh, tot ce înseamnă uh, bunăstare animală. Și asta în lumina tratatelor. Domnul Exa referit la articolul 13 din TFUE. Însă, ce spune articolul acesta 13 din tratatul de funcționare a UE? Spune că Uniunea Europeană și statele membre vor uh, lua în considerare bunăstarea animalelor. E vorba de o remarcă cu caracter general care se referă la uh, condițiile în care sunt crescute animalele noastre și nu reprezintă niciun fel vreun temei juridic. Uniunea Europeană trebuie să aibă vocația uh, unui spațiu uh, unui spațiu de drept, uh, deci pentru asta nu ne trebuie astfel de legislație. Trebuie să înțelegem cu toții că uh, iepurii sunt uh, crescuți pentru carnea lor și pentru blană lor. Acesta este scopul. Sunt crescuți ca să fie mai apoi uh, uh, sacrificați. Nu cred că aceste căscătării trebuie să fie împovărate cu tot felul de reguli și uh, regulamente care să împiedice uh, această creștere de iepuri, această activitate. Nu vreau ca crescătorii de iepuri să fie așa de copleșiți de birocrație încât să renunțe la această activitate economică, să ne trezim cu importuri din țările terțe, de unde ne vor sosi iepuri care cu siguranță nu respectă niciun fel de standard de bunăstare a animalelor. Eu știu care și văd care este intenția raportorului, însă eu cred că <coughs> el greșește și face niște remarci eronate în acest raport. Pentru astfel de propunere legislativă ne trebuie o analiză și expertiză și studii care au fost uh, realizate cu viziune pe termen lung. Nu trebuie să avem o viziune sentimentală Uh, pe un astfel de subiect. Bineînțeles că voi depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Da, am înțeles, spune președintele, că sunteți raportor din umbră și vorbiți în numele grupului uh, dumneavoastră. Înțeleg asta, dar timpul ne presează. Vă rog, următorul vorbitor. Uh, Stimate doamne, stimați domn, eu sprijin poziția exprimată de domnul Eck în raportul pe care ni l-a prezentat și e nevoie neapărat de aceste măsuri în Uniunea Europeană pot să spun că nu putem reglementa întregul sector. Nu înțeleg argumentarea PP-ului pe acest punct și nu e un subiect pe care trebuie să-l abordăm aici. Domnul Ec a spus foarte clar ce am făcut în domeniul găinilor, am avut aceeași discuție și cred că mă află, ne aflăm pe drumul cel bun și asta tocmai pentru că ne dorim să aducem uh, bunăstare în sectorul de creștere animalelor în Europa. Și apoi, dacă nu facem nimic, nu reglementăm nimic, atunci așteptăm importuri din țări unde standardele sunt și mai scăzute și ele vor juca pe piața europeană. De aceea, eu consider că și aici trebuie să existe o limitare pentru, importo- pentru importatori să țină cont de standardele europene și să le respecte pe acestea, să spunem foarte clar. Altfel de standarde nu putem accepta aici. Dacă vedem care sunt condițiile normale, stimată colegă, atunci cred că nu avem nevoie să așteptăm niște studii mari științifice. Pentru că știm cum arată acești, uh, cum trăiesc acești iepuri în fermele europene într-un spațiu foarte, foarte mic și nu cred că avem nevoie de un studiu în acest sens. Condițiile nu sunt acceptabile. E clar că există o problemă și în ceea ce privește antibioticele. Există un timp de transport nereglementat, foarte lung, toate acestea există și vom face amendamente pe aceste subiecte. Tocmai de aceea trebuie să analizăm acest sector. Nu putem să îl lăsăm nereglementat în timp ce alte sectoare le reglementăm. Și asta ținând cont de care sunt standardele de sănătate și bunăstare pentru animale în Uniunea Europeană. Vedeți că unele state membre ne-au luat înainte, Austria, Germania, Regatul Unit, Belgia, toate acestea au deja un cadru legislativ. Și de aceea trebuie ca în Uniunea Europeană să facem ceva la nivel european și nu să se întâmple totul la nivel uh, național, pe diferite interese și de aceea cred că e important să muncim în continuare pentru bunăstarea animalelor și să ajungem până la urmă la o reglementare europeană. Mulțumesc! Też jest Mulțumesc acum domnul Lagnia. Domnule Eck, dumneavoastră ați spus că nu mai sunt crescuți uh, pui de carne în baterii, dar sunteți siguri de acest lucru pentru că Comisia a cerut uh, statelor membre, le-a întrebat dacă mai au baterii și el au spus că nu, dar cine știe? Eu mă întreb de unde au luat fermierii banii ca să facă această schimbare. Și uh, trebuie să vedem uh, ce s-a vândut, ce baterii s-au vândut în estul Europei, de exemplu, unde probabil că mai sunt. Această nouă inițiativă în ceea ce privește iepurii, cineva spunea că Europa nu are competența să legifereze în acest domeniu și totuși o face. Și mă întreb ce vom face în continuare. Mai există vreun domeniu în care Europa nu a legiferat până acum și unde dorește să se bage și oricum, noi nu ne dorim, pentru că avem deja legislație în acest domeniu, nu ne dorim să vină și legislația europeană pe deasupra. Și probabil că într-o bună zi îmi veți mulțumi, domnule președinte. Da, mulțumesc foarte mult. Doamna Hazel. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, domnului Eck pentru acest raport, pentru că creșterea iepurilor este un sector care merită atenția noastră. Domnule președinte, există două neînțelegeri aici la care aș vrea să mă refer. O primă neînțelegere care a apărut astăzi uh, din nou aici. Se spune că e vorba de un sector de activitate mic unde nu e nevoie de legislație și că aceasta ar putea face viața crescătorilor de iepuri și mai dificilă. Uh, de fapt, domnul Timmermans uh, spune asta în mod general. Uh, cu cât mai puține reguli, cu atât mai bine. În al doilea rând, o a doua neînțelegere care apare în această dezbatere. Acest sector de activitate pe care ne centrăm astăzi există și alte sectoare mult mai importante despre care nu ne-am ocupat. Acum, dacă ne referim la creșterea iepurilor, cei care se ocupă de această activitate nu sunt uh, niște simpli visători. E vorba de o activitate importantă și Animalele, așa cum arată tratatul de la Lisabona, sunt uh, ființe sensibile care au sentimente. Deci ar trebui să beneficieze de îngrijire din partea noastră și asta ar trebui să se aplice tuturor animalelor, indiferent că e vorba de animale de companie sau de animalele crescute. O a doua neînțelegere care a apărut în dezbaterea anterioară. Se spune că regulile nu sunt necesare pentru că sectorul se poate autoreglementa pentru a fi protejat. Domnule președinte, noi constatăm în acest sector de creștere a iepurilor că nu putem uh, face față și nu ne putem compara cu alte sectoare de activitate. Pentru alte animale se utilizează, pentru iepuri se utilizează uh, cuști, baterii, uh, iepurii nu se pot deplasa în libertate și tocmai de aceea îmi doresc ca uh, Comisia și colegii mei să implementeze legislație în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! V-aș ruga să urmați exemplul domnului Acniu, cel puțin în ceea ce privește timpul de vorbire. Domnul Andrie, vreau să mulțumesc în primul rând domnului Eck pentru că ne-a permis să avem această dezbatere și spre deosebire de cele afirmate la începutul acestei dezbateri, pot să vă spun că creșterea iepurilor din punct de vedere economic este importantă, cel puțin pentru câteva țări din Europa de Sud. Deci n-ar trebui să mai dezbatem această problemă. Din punctul de vedere al raportului. Raportul se centrează prea mult pe aspecte de producție. Se spunea mai devreme că la anumite puncte raportul nu este foarte clar și vedem că uneori se află la limita adevărului, așa cum se întâmplă cu bateriile, și de aceea ar trebui să reamintim aici că nu s-a ținut cont de un uh, studiu făcut de EFSA în 2005, în care se spunea că uh, creșterea în baterii este potrivită și din punct de vedere uh, sanitar și din punct de vedere al bunăstării animalelor. Deci nu cred că mi se, nu mi se pare corect să vorbim așa cum s-a vorbit astăzi despre uh, tortura animalelor într-un sector atât de important pentru economie și țarcurile nu sunt singura soluție posibilă în ceea ce privește creșterea iepurilor. Deci, analiza care a fost făcută și a daunelor uh, uh care apar în teritoriu și aici salut uh, comentariul făcut de Clara mai devreme. Pe de altă parte, mi se pare mult mai potrivit să îi ajutăm pe crescători uh, pentru că trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de bunăstarea animalelor, dar și de logica economică, pentru că pe lângă bunăstarea animalelor există și bunăstarea crescătorilor și pentru asta trebuie să ținem cont de datele științifice și economice disponibile. Mulțumesc, domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus uh, mai mulți colegi și domnul Andrie, producția de iepuri este importantă în mai multe țări, în special în sudul Europei, și corespunde unor tradiții culinare în regiunile noastre. Am uh, fost foarte atent uh, la prezentarea domnului Eck a acestui raport și nu știu dacă raportul a fost redactat după o analiză atentă a mai multor păreri, ci mi se pare că a fost dictată de o tabără unică. Crezi că creșterea iepurilor este într-adevăr o activitate dificilă, pentru că, din punct de vedere bacteriologic, în special, iepurile este foarte sensibil. Iepurele poate avea o viață socială, dar este, pe de altă parte, un animal care îi place să se certe. Deci, de ajuns să crești câțiva iepuri ca să știi foarte bine că uh, le place să se lupte între ei. Deci, dacă de-a lungul timpului crescătorii luaseră anumite obiceiuri care trebuie corectate, totuși, asta s-a întâmplat și din cauza experiențelor prin care au trecut. Deci raportul ar trebui să fie echilibrat pentru a ține cont de toate avizele existente și pentru a ține cont de ultimele date științifice de care dispunem, pentru că există foarte multe studii și cred că uh, dacă s-ar ține cont de ele, raportul ar fi mai realist. Mulțumesc, domnul de la nou. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportul ar trebui să fie reechilibrat, așa cum spunea domnul Danta, însă, spre deosebire de ceea ce cred unii, este o adevărată onoare pentru Parlament și pentru Comisia noastră să uh, ne intereseze această temă. Dacă se vorbește aici de o temă foarte importantă, pentru că este o problemă de sănătate publică, uh, problema uh, comercializării cărnii, de asemenea aspectele legate de antibiotice, alergii și așa mai departe. O a doua chestiune. Bineînțeles că e vorba aici de bunăstarea animalelor. Nu știu dacă s-a rezolvat uh, problema găinilor care sunt crescute în baterii, dar eu știu că am uh, vizitat o astfel de fermă odată și după aceea mi-a fost greu să mai mănânc pui. Deci, e bine să ne centrăm și pe teme legate de bunăstarea animalelor. Și o a treia temă aici, care a fost deja spusă, este un sector economic important. Există oameni care uh, trăiesc de pe urma acestei activități și pentru aceasta trebuie să Uh, își asigure încrederea consumatorilor. Mulțumesc! Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc colegului Eck pentru raportul său și eu consider la rândul meu că acest raport uh, ar trebui să fie cumva discutat, uh, cumva modificat. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus aici de către <clears throat> alți colegi. Trebuie să fim, uh, bineînțeles, sensibilizați la tot ce înseamnă bunăstarea animalelor, dar să nu uităm nici de cât de important este uh, aspectul economic al acestei creșteri de iepuri. Deci, cred că cumva lucrurile trebuie reglementate, deoarece consumatorii noștri sunt din ce în ce mai sensibili și atenți și vor să verifice, să știe care sunt condițiile în care sunt crescute aceste animale. <clears throat> Însă un lucru nu a fost spus aici, v-am mai bine zis în raport și care totuși trebuie subliniat, se referă la tot ce înseamnă etichetare. Ar trebui cumva să punem uh, cumva și indicația de origine a acestei cărni, nu numai a locului de sacrificare sau de abator. Astfel, să nu ne trezim pe piața noastră cumva cu uh, loturi de carne importată din afara UE. Cât privește creșterea uh, acestor animale, înțeleg foarte bine argumentul domnului Andriu. Pe de altă parte, noile posibilități de creștere trebuie cumva uh, ajutate, astfel încât să limităm cât mai mult folosirea de antibiotice, care știm bine sunt nefaste pentru sănătatea umană și animală. Domnul Miller. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, domnul Brode. E important să existe standarde minime pentru crescători și condiții echitabile de concurență. Tocmai de aceea, pentru că producătorii intră într-o concurență cu China. Suntem convinși că practicile proaste în uh, producerea de Uh, iepuri de fermă trebuie să fie eliminate. Acest lucru este foarte clar. O parte dintre statele membre au făcut deja așa și celelalte își doresc neapărat să fie îmbunătățită bunăstarea animalelor în toată Europa. Comisia a scurtat um, procedura legislativă și de aceea E important să fie, în, să fie acoperite aceste viduri legislative pe viitor. E important să discutăm despre această reformă și cu toți aici ne dorim să colaborăm îndeaproape cu domnul raportor, astfel încât să ne asigurăm că trimitem mesajul corect Comisiei, dar și acestui sector. Suntem convinși că atât standarde minime pentru bunăstarea animalelor, cât și o bunăstare pentru acest sector economic pot fi asigurate și există Um, teste, există lucruri deja făcute de statele membre, testate, care funcționează și am putea să ținem cont de ele la nivel european. Mulțumesc și m-am încadrat și în timp. Dziękuję, podwójnie dziękuję. Pani poseł Neuchel. Na Neuchel. Äh, Aș dori să sprijin raportul äh, domnului Eck, nu doar în numele meu, ci și în numele raportorului din umbră, doamna Karen Kadenbach, care din păcate nu se află astăzi aici. Acest raport arată cu degetul un loc important din Europa, un loc unde există probleme, murdărie. E murdărie care trebuie curățată acum. E nevoie de norme minime care să fie bine reglementate și să fie obligatorii din punct de vedere juridic. Acesta e conținutul raportului și cred că într-adevăr e ceva necesar și cetățenii așteaptă asta de la noi și consumatorii europeni. E greu aici să aud că unii vorbesc despre carne, alții vorbesc despre tradiții culinare și Totuși, noi vorbim aici despre animale. Da, și eu mănânc carne, dar animalele cât timp trăiesc trebuie să fie îngrijite. În primul rând, sunt niște ființe cu viață. De aceea e nevoie de niște standarde minime, trebuie să se rezulte, să se renunțe la folosirea bateriilor, ca în cazul locuilor pentru carne. Și acest lucru s-a spus deja de mai multe ori. Apoi, mulți au spus că ar fi un uh, dezastru dacă s-ar interzice aceste baterii, așa se vorbea și în cadrul puilor, însă lucrurile nu stau așa. După o perioadă de tranziție și aceast, acest sector economic e puternic și din nou uh, stă bine din punct de vedere economic. Și vreau să spun și ce ne spune doamna Kadenbach, care vine din Austria. Și în Austria există deja în multe părți ale țării norme care sunt uh, respectate. În Austria nu e interzisă bateria, ci sunt interzise cuștile sterile din sârmă. Există posibilități pentru animale să se miște. Uh, aceste cuși nu se pun una peste cealaltă, au acces la material de îmbogățire a mediului iepurii, au apă, au tot ceea ce au nevoie înainte să fie sacrificați. De toate aceste lucruri trebuie să ținem cont și la nivel european. E important că în Uniunea Europeană să existe standarde asemănătoare și aceleași standarde. Uh, acest, acest sector al iepurilor de fermă, dar trebuie să înțeleagă că aceste standarde minime sunt de fapt o șansă pentru ei, o șansă de a face față concurenței din China și acest lucru este important. Etichetarea, s-a vorbit despre ea, este foarte importantă și trebuie să fim atenți la ea. Doamna raportor cu siguranță va depune și amendamente în primul rând și în ceea ce privește folosirea antibioticelor, apoi calitatea aerului, norme de sănătate și modalitățile de creștere. Și acum aș mai face și o observație personală care nu apare în notițele raportoarei. sectoarele industriale care se simt acum atacate, care ne spun nu schimbați nimic, lobiștii care fac acest lucru, trebuie să le venim în întâmpinare și să le spunem. Nu ne dorim ca industria voastră să fie nimicită. Ne dorim ca să existe în continuare creștere de iepuri de fermă în Europa, însă în același timp trebuie să se țină cont de bunăstare și demnitate, pentru că toate acestea țin de animale și toate conceptele acestea merg în mână unul cu, mână în mână unul cu celălalt. Mulțumim, domnul Flanagan. And, uh, first off, uh... Mulțumesc. În primul rând, a vrea să-l felicit pe domnul Lake pentru acest raport. Câteodată vin aici uh, uh pe ploaie și uh, am această senzație acum că studiul dumneavoastră este făcut uh, oarecum sub ploaie. Uh, dacă vreți uh, cu adevărat uh, un studiu, cred că aveți nevoie de un pic uh, mai multe date. Eu sunt destul de sceptic în legătură cu posibilitatea ca cineva din Irlanda să spună francezilor ce să facă. Pentru că dacă locuiesc în Franța sau în Spania, uh, Uh, n-aș putea să fiu de acord cu ce se spune aici. Uh, domnul de la Nou a spus uh, un lucru foarte bun atunci când a văzut bateriile pentru pui. Nu prea îi mai venea să mănânce carne de pui după aceea. Și uh, cred că de acest lucru ar trebui să fie îngrijorați crescătorii și dacă există concurență față de China, atunci trebuie să ne diferențiem de chinezi uh, Tocmai prin felul în care îi creștem și ar trebui să-l facem pe domnul de la noi să fie mulțumit. Vă rog, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul uh, uh prezintă doar un punct de vedere, nu este foarte echilibrat și cred că ar putea fi îmbunătățit. Însă, cred că e mai bine să lăsăm astfel de teme pe competența autorităților naționale. Am văzut că mai mulți colegi s-au uh, referit la baterii. Uh, găinile ouătoare uh, erau cele care erau crescute în general în baterii, nu și pui de carne. Deci trebuie să vedem care sunt faptele reale. Noi, în Regatul Unit, de exemplu, a trebuit uh, să luăm astfel de decizii pentru că am fost uh, forțați de marile supermarketuri. Însă, uh, în Europa, deocamdată nu s-a luat nicio decizie în acest sens. Însă, la noi, în supermarketuri, s-a hotărât că nu se vor mai vinde ouă care vin uh, din aceste baterii asta din 2025. Deci există tot felul de campanii pe internet și în alte părți care merg în acest sens. Cred că dacă suprareglementăm, nu este prea bine. Cred că, până la urmă, statele membre sunt cele care trebuie să hotărească cum uh, se produce carnea de iepure. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Simon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu foarte succint pentru că s-au spus deja multe lucruri uh, destul de corecte, de aceea n-am să repet aici. Vreau să vă spun doar că la comisie vom analiza cu foarte mare atenție conținutul raportului final, tocmai pentru că am auzit că există încă o dezbatere aprinsă pe tema conținutului. Și comisia este întotdeauna uh, mânată de principiile tratatelor și anume principiul proporționalității și al subsidiarității. De aceea, uh, conținutul acestui raport va trebui să fie analizat cu multă atenție. Un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac. În domeniul bunăstării animalelor, în ziua de astăzi, Comisia um, a favorizat până acum o abordare orizontală bazată pe dialog, pe schimbul de informații și nu neapărat pe propuneri legislative. Uh, de exemplu, s-a menționat aici existența unei platforme care a fost propusă în mod serios de uh, comisarul nostru. Și pot să vă spun de asemenea că în urma acordului politic asupra controlelor oficiale din această vară există un regulament destul de complex cu două articole referitoare la bunăstarea animalelor și se vorbește de centre de referință pentru bunăstarea animalelor în Europa. Aceasta, aceste centre ar trebui să se înființeze într-un termen scurt, respectiv într-un an, de la uh, adoptarea regulamentului. Iar uh, această platformă ar putea fi utilă pentru înființarea acestor uh, centre de refer. Toate acestea sunt măsuri care ne pot ajuta să ne referim la anumite specii care nu sunt neapărat importante din punct de vedere economic, dar care prezintă anumite probleme care ar trebui îmbunătățite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate. Domnul Ec, vă rog, domnul raportor. Ja, danke, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund la anumite argumente pe care le-am auzit acum, pe scurt. În primul rând, pentru doamna Aghie. În acest uh, domeniu al creșterii iepurilor se fac cercetări de 20 de ani. Și eu mă ocup de 20 de ani cu, de acest domeniu și din anii 79 am, am discutat cu guvernul german și de atunci tot facem cercetări. Uh, după cinci ani, din nou, am întrebat guvernul german ce se întâmplă în domeniu. Din nou, mi s-a spus, încă se cercetează, se cercetează, se tot cercetează, cum spunea și domnul Heusling și mulți alți colegi. De ce trebuie să așteptăm asemenea cercetări de mare amploare? Un animal care în natură are un spațiu mare prin care se poate deplasa și apoi ajunge să stea într-un spațiu cam cât o foaie a patru și să fie crescut așa, e bine, pentru așa ceva nu avem nevoie de studii ca să știm că acelui animal nu îi merge bine. Pe de altă parte, trebuie să vă zic, nu criminalizez acea, acest sector economic. Nu, acest sector economic ar trebui să vadă raportul meu ca pe o șansă. O șansă de a face față unei piețe globalizate. Nu îmi doresc ca chinezii să preia această piață. Europa trebuie să devină puternică și trebuie să-i ascultăm pe consumatori și dorințele acestora. Își doresc produse de calitate înaltă, cu standarde crescute de bunăstare așa și acest sector economic are o șansă de supraviețuire. Pentru domnul Loazo acum. Acest sector economic s-a dus singur spre această criză, pentru că timp de decenii nu a făcut nimic. Și aici e de fapt greșeala. Au existat ferme ecologice care au arătat cum se pot face niște produse care țin cont de bunătatea animală, dar uh, restul sectorului a dormit. Domnului Polciac. Domnul Polciac spune că raportul meu este părtinitor. Din păcate nu ați fost la început în sală, pentru că atunci ați fi auzit că țin cont și de interesele pe care le are acest sector. Uh, Dumneavoastră ne spuneți că nu e nevoie de reglementare aici. De ce să nu fie nevoie de reglementare UE în domeniul iepurilor? Pentru că reglementăm creșterea vițeilor, car- reglementăm carnea de porc, avem regulamentul privind puii și atunci de ce să nu uh, să nu intervenim și aici. Spunând acestea, ne spuneți nouă politicilor europeni, colegilor, aceștia care am luptat ani întregi astfel încât să avem regulamente de bunăstare animalelor, că acum să nu facem nimic. Nu, ceea ce spuneți dumneavoastră e părtinitor. Pentru domnul Dantan, care ne spunea, da, sunt animale care se luptă unele cu celelalte. Domnule Danten, asta se întâmplă din cauza dimensiunii. De exemplu, puneți mulți șobolani într-un mic uh, într-un loc foarte mic și atunci vedeți ce se întâmplă. Se dezlănțuiește haosul și încep să se bată unii cu ceilalți. Același lucru este valabil și cu iepurii. Ei devin agresivi atunci când nu mai au unde să se retragă. Aici e problema. În alte sisteme de cuști, unde există posibilitate de a se retrage, sunt și mai puține lupte și mușcături între ei. Și de aceea Trebuie să vorbim despre realitate aici, îmi spuneți mie, dar atunci fiți și dumneavoastră realiști și vedeți exact ce se întâmplă atunci când iepurii sunt crescuți în cuști. Atunci există mușcături și uh, răni din cauza dimensiunii reduse a cuștilor. Comisia acum. Acum câteva luni, cu domnul Andriocaitis am discutat despre acest subiect și el însuși mi-a spus că e important ca în Uniunea Europeană să închidem aceste viduri legislative. Uh, mai ales în ceea ce privește animalele de fermă. Nu putem să avem regulamente pentru diferitele tipuri, dar pentru iepuri nu, pentru că reprezintă un procent și aici să rămână un vid legislativ. Nu, domnul comisar îmi spunea, nu, trebuie închise aceste viduri legislative și acest lucru putem să-l facem prin regulamente care sunt valabile pentru toate statele membre. Astfel ne aducem aporturi și la armonizarea pieței. În Austria există un tip de reguli, în alte state membre altele. Și de aceea e nevoie de o armonizare a lor, astfel încât să nu fie afectată concurența. Doamna să ce îmi spunea, mulțumesc pentru argumentele pe care le-ați avut, reprezentând-o pe doamna Cadenbach astăzi aici. Nu am nimic de adăugat acolo, îi mulțumesc și doamnei Müller, care ne-a spus, da, Europa are nevoie de protecția animalelor, pentru că nu suntem doar o comunitate economică, ci și una a valorilor și pe aceasta trebuie să ne bazăm, trebuie să fim un model. Și trebuie să le arătăm cetățenilor că pot să aibă încredere în noi și trebuie să arătăm că ascultăm ceea ce ne spun cetățenii. Pentru că există acum acest uh, grad de neîncredere, să continuăm cu această politică în care ascultăm uh, sectoarele și nu pe cetățeni, atunci lucrurile vor sta și mai prost. Uh, se, e vorba aici de mai mult decât de săracii iepuri. Am ajuns la sfârșitul prezentării mele și sper că vom avea o discuție foarte bună în continuare pe subiect și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră. Și cred că dacă ne dorim cu toții să facem ceva pentru protecția animalelor, pentru consumatori și pentru acest sector economic, atunci cred că până la urmă vom ajunge la un rezultat bun și și că Comisia va rea a acționa așa cum trebuie și că va închide acest vid existent acum. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim! Cred că... ceea ce am auzit Uh, azi e important pentru viitorul acestor animale și al sectorului. Amendamentele pot fi depuse până la data de 15 septembrie și apoi la data de 29 septembrie vom discuta din nou. Întâi 15 septembrie, apoi 29. Și acum Aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea studiului interacțiunile dintre acțiunea externă a UE și politica agricolă comună. Știți că pacul s-a tot schimbat și s-a tot schimbat, o politică agricolă comună, așa cum arăta acum 20 de ani, e foarte diferită astăzi. Există diferitele condiții externe despre care s-a discutat deja, care sunt importante și care influențează totul, cum ar fi globalizarea, situația despre piața globală, toate acestea au consecințe asupra agriculturii noastre și asupra politicii agricole comune. Ne aflăm acum în fața unor noi provocări și PAC-ul trebuie să vină cu soluții. Bineînțeles, vorbim și de acorduri, acorduri bilaterale și așa mai departe, TTIP, Mercosur și altele, doar ca să vă dau câteva exemple. To- și toate acestea au influențe asupra politicii agricole comune. Cred că trebuie să se discute multe lucruri aici și să fim atenți în ce mod o facem. Acum vom avea un schimb de păreri cu reprezentanții ai comisiei, care sunt și ei prezenți. Avem și un um, reprezentant al Universității Reading care ne va vorbi astăzi. Aveți cuvântul domnule Swinbank. Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o și mulțumesc tuturor pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să vă prezint acest raport al meu uh, astăzi. Titlul uh, raportului este precis. Interacțiuni între politica externă a UE și politica agricolă comună. Și atunci o să încerc să vă spun uh, cum am ajuns la acest raport, apoi voi prezenta conținutul raportului. E destul de lung, mă scuzați. Așadar, uh, secțiunea numărul 3 va fi și cea mai consistentă pentru că voi extrage principalele rezultate din acest raport și, bineînțeles că nu o să vă dau un rezumat complet, ci mai mult o trecere în revista principalelor rezultate. Numărul 4, concluziile ce se va întâmpla după 2020 cu politica agricolă comună. Posibile scenarii. Despre ce este vorba în acest raport? Mi s-a cerut să văd în ce uh, mod politica externă a UE a influențat politica agricolă comună. Deci ceva diferit de rapoartele precedente pentru că coerența Uh, dintre politica externă și PAC au fost deja abordate din perspectiva dezvoltării, multe dintre aceste rapoarte critice fiind, uh, uh, critice fiind față de modul în care PAC a influențat politica de dezvoltare a UE. Aici însă avem un unghi ușor diferit. Să vedem acțiunile externe, cum influențează acestea sau a influențat PAC. Politica agricolă comună din 2016 uh, e diferită de ceea ce s-a conceput uh, cu mulți ani în urmă, la originile sale. E adevărat că evoluția PAC arată că există o legătură între influența externă și modificările sau evoluției care au avut loc în interiorul Uniunii Europene în acest domeniu, însă, dacă e vorba de legături de la cauză la efect, este mai greu de spus Uh, și este clar că anumite influențe nu pot fi reduse la simple cauze ale schimbărilor. Uh, s-ar putea ca în de ani, de dezvoltare politica agricolă comună oricum să fie urmată același curs, indiferent de, da, de influența din exterior. E greu de spus ce s-ar fi putut întâmpla. Uh, discutam în acest sens pilonii 1 și 2 care eh, vizează sprijinul pentru agricultori, precum și mecanismele comerciale eh, aferente. Deci, nici măsuri sanitare și nici eh, bunăstarea animalelor, de pildă, subiecte abordate numai ce, nu intră în vizorul acestui raport. Raportul este, vă spunem, destul de lung. Aici aveți o serie de titluri, de capitole, ca să vedeți cumva cam cu ce se mănâncă și poate vă va determina asta să citiți mai târziu pe îndelete. Capitolul 2 uh, vizează principalele evoluții uh, ale PAC, reforma din 92, uh, pescuitul din 2003, dezvoltarea rurală și așa mai departe, principalele jaloane. Capitolul 3 este cumva nucleul acestui raport, pentru că e vorba într-adevăr de presiunile externe impuse întâi de GATT și apoi de OMC, care de fapt au influențat și modificat PAC de-a lungul anilor. Regulile GATT comerciale și de tarife vamale, de fapt, au influențat, ca și OMC-ul, toate celelalte eh, capitolele pe care le vedeți mai apoi listate. Care ar fi principalele rezultate din uh, acest raport sau concluzii. Am fost eu însumi surprins când am ajuns la concluzia că PAC a fost mai mult influențată de presiunea externă decât mi-aș fi închipuit la început. Eu am lucrat la comisie acum 14 ani și am urmărit acest sector, evoluția sa. Nu trebuia să fie așa de surprinzător ceea ce am aflat, și anume că, într-adevăr, presiunile externe au determinat mult lucrurile și tema principală care tot revine este rolul legat uh, de uh, GATT și OMC. Și reforma McSherry din 1992, mai cu seamă, precum și rundele de la Doha, Doha și de la Uruguay, precum și uh, rapor, uh, reforma Fischler, toate acestea au influențat foarte mult evoluția PAC și au dus la faimoasa decuplare care caracterizează astăzi agricultura europeană. Știu că câțiva dintre dumneavoastră și-ar dori ca să se revină cumva la acele plăți cuplate. Bineînțeles, uh, au existat și proceduri și litigii care au marcat această evoluție, de pildă uh, tot ce s-a întâmplat cu uh, reforma din uh, domeniul zahărului. Și au existat, bineînțeles, și anumite prevederi care au influențat și influențează în continuare pozițiile comerciale UE față de restul lumii, cum ar fi articolul 24 din GATT, care se ocupă de tot ce înseamnă acele acorduri de liber schimb, Freight Tree Agreements. Um, având în vedere aceste evoluții, ne gândim, bineînțeles, uh, în primul rând la runda de la Uruguay, 86-92. Dar, de fapt, uh, GAT a influențat uh, pacul încă și înainte, în runda de discuții numită Dillon, care se referea la tarifele vamale obligatorii și la faimoasa problemă a cerealelor, care se referea la proteinele vegetale versus amidon um, și um, toate acestea pentru a înlocui uh, anumite produse cerealiere. Însă foarte multe sectoare atunci uh, au fost influențate de modul în care s-a rezolvat acea problemă. De asemenea, uh, acele credite la export uh, au fost și ele vizate, au fost restrânse și au influențat un sector cum ar fi cel al creșterii animalelor și a cărnii uh, bovine. Uh, deși runda de la Doha dă semne de moarte clinică și OMC-ul nu mai influențează ca înainte PAC, eu uh, cred că în continuare lucrurile uh, sunt marcate de evoluția din, acele, din acea rândă de discuții. Lărgirile sau extinderile succesive ale Uniunii și ele au dus la schimbări, în ciuda faptului că tot timpul trebuia adoptat acel faimos acquis communautaire. Au fost efecte cum ar fi cel al acelor uh, zone mai puțin favorizate, care a fost determinat clar de uh, extinderi către țări uh, mai sărace din estul Europei. Conferința de la Cork, pe care a menționat-o președintele, um, și conferința de acum 20 de ani, tot de la Cork, a fost și ea influențată foarte mult de, având de loc în 96, de perspectiva unei noi lărgiri și știm ce s-a întâmplat după aceea. Cât privește țările din Europa Centrală și de Est care s-au alăturat, mai ales cele mai mari, toate acestea au făcut Comisia să gândească la modul în care poate să sprijine altfel uh, fermierii și să modifice schemele de plată, așa cum s-a întâmplat în 2003 și am ajuns la decuplare. Deci, iată, și aceste extindere au influențat foarte mult pacul. Și probabil și Brexitul va avea același efect, dar permiteți-mi să comentez despre asta un pic mai târziu. Bineînțeles că unul dintre principalele angajamente pe care și le-a luat UE de la începuturile sale este acela de a da acele tarife și acces preferențiale Um, către fostele sale uh, colonii și asta a fost utilizat mult de aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeană. Asta s-a văzut foarte clar pentru zahăr, banane, orez și nu numai. De asemenea, UE ia inițiativa la nivelul OMC-ului pentru ca să îmbunătățească nivelul de viață în țările cele mai puțin dezvoltate din lume. De exemplu, inițiativa Everything But Arms și vedem asta iarăși în sectoare cum ar fi orezul, zahărul și, și altele. În general, uh, concesiile comerciale uh, în domeniul agricol și alimentar pentru țările mediterane uh, au fost concesii mai puțin generoase decât pentru fostele um, colonii pentru că aceste țări uh, producând uh, roșii, ulei de măsline și așa mai departe, au intrat în concurență directă cu producătorii europeni. Este clar că aici există în continuare conflicte și concurență și politica este în mod direct influențată și de aceste aspecte. În raportul pe care l-am redactat acum câteva săptămâni, înainte să se întâmple ce s-a întâmplat în Turcia recent, spuneam că aderarea Turciei Probabil că nu se va întâmpla în viitorul apropiat și în continuare cred asta, însă dacă cumva să zicem că lumea s-a răsturnat și se va întâmpla asta, probabil că extinderea concesiilor agricole către Turcia, asta va influența modul în care evoluează agricultura noastră europeană și în continuare cred asta. politica de vecinătate a uh, UE merge nu numai către țări, se referă numai la vecinii din sud, dar și cei din uh, est. Și asta a dus la o serie întreagă de conflicte deschise, cum ar fi cel cu Rusia. Și mă refer aici la problema geopolitică cu Ucraina. Și probabil astfel de tensiuni vor continua pe flancul răsăritean al Europei și probabil că, având în vedere ce se întâmplă cu aceste importuri, anumite piețe vor avea de pierdut pe viitor sau chiar vor dispărea. Alte rezultate ale raportului. Runda de la Doha, v-am spus, este uh, cumva suspendată și apar noi, uh, noi tipuri de acorduri. E vorba de uh, acele acorduri comerciale de liber schimb uh, profunde și uh, cuprinzătoare de CFTA, așa cum este cel care uh, s-a semnat cu Corea, unul cu Canada care e pe cale, va fi ratificat cu Canada, dar și altele în negociere, după cum știm bine, cu Mercosur sau faimosul TTIP cu uh, Statele Unite. Toate acestea uh, schimbă cumva dinamica. Bineînțeles că fiecare acord care este semnat uh, înseamnă atât ocazii benefice cât și amenințări pentru fermieri. În momentul în care apar pe viața noastră producători low cost, bineînțeles că importurile ieftine pot să domine piața europeană. Bineînțeles că în țările foarte protejate, pe piețele protejate, cum ar fi Corea de Sud și Japonia, aceste lucruri uh, nu se prea întâmplă, dar chiar și pe piețele din Australia lucrurile ar putea să fie impactate de aceste importuri ieftine. Bineînțeles că în aceeași măsură, atunci când negociezi cu parteneri, cum ar fi Brazilia, Australia, care sunt parteneri și producători agricoli competitivi, bineînțeles că Asta este problema. Problema este cu importurile ieftine. Și eh, bineînțeles că nu vreau să fiu uh, acuzat de vreo ideologie oarecare, dar este foarte clar că dacă e mai ieftin, e bine pentru consumatori. Asta este clar. Cererile pe care le pot uh, avea partenerii noștri diverse mii de tone de carne de vită și mai departe, pot fi acceptate. Însă, per ansamblu, accesul acestor actori pe piața noastră este mult mai substanțial, va fi mai substanțial ca și impact. Dar, bineînțeles că o astfel de negociere de tarife vamale uh, poate să ducă la consiste la fel de mari ca și cele care se negociază la OMC. să lăsăm deoparte un pic uh, problemele comerciale ale PAC și să ne concentrăm pe alte aspecte. Ultima a PAC a avut loc în 2013 și principala uh, noutate a fost acea înverzire sau ecologizare. Ideea fiind, bineînțeles, altele să se reducă emisiile de gaz cu efect de seră. Eu sunt în continuare sceptic în sensul că nu sunt convins că lucrurile vor fi făcute în mod uh, eficient, mă refer la această ecologizare, așa cum este ea dorită. Comisia va avea un raport peste un an sau doi, am auzit eu, care ne va spune în ce măsură aceste politici de ecologizare chiar au fost eficace. Însă, este foarte clar că dacă Europa este să-și îndeplinească Ehm, angajamentele de la COP21, cu siguranță agricultura va trebui să facă mai mult, mult mai mult decât acum pentru a reduce ehm, gazele cu efect de seră. Pe scurt, concluzii. Ce va însemna sau ce vor însemna presiunile externe asupra PAC în anii următori? OMC probabil că nu va însemna foarte mult OMC-ul. Reformele au fost deja adoptate și nu se va întâmpla mare lucru. Mă refer la reducerile de emisii. Am putea să fim încă și mai ambițioși și să trecem de la căsuța verde la cea Uh, portocalie, acolo se poate negocia mai mult la nivelul OMC-ului în ce privește reducerile de gaz cu efect de seră. Tot așa, la OMC se, uh, este pe cale de a se reforma sistemul de rezolvare a disputelor sau litigiilor. Dincolo de asta, vreau să mai spun că regulile de ecologizare, inverzire, vor trebui să fie revizuite pentru a se asigura cu adevărat o reducere a emisiilor. Și încă un comentariu, dacă îmi permiteți, cât privește impactul Brexitului. Nu sunt foarte doritor să discut asta, dar asta este. Probabil că Brexit va însemna un buget mai redus al PAC în contextul financiar de după 2020 și în funcție de acordurile pe care le va semna Regatul Unit cu UE, asta va însemna probabil o serie de perturbări, vor însemna o serie de perturbări ale fluxurilor comerciale uh, agricole și alimentare și probabil că agricultura irlandeză uh, va fi puternic scuturată de um, uh, acest Brexit și ce se va întâmpla în viitor cu agricultura europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum dăm cuvântul pentru întrebări, pentru intervenții din partea colegilor. Vă rog, domnul Flanagan, pentru început. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport extrem de interesant. Ca de obicei, va trebui din nou să îl citesc ca să prind și mai multe detalii cât privește factorii externi și presiunile externe asupra femeilor din UE. Ați menționat și crescătorii de bovine uh, irlandezi. Uh, noi am fost cumva ușurați, uh, am fost cumva îngrijorați când, nu, uh, ușurați atunci când uh, comisarul Hogan a spus că nu se va discuta uh, problema uh, carnii bovine, însă uh, Eh, colega noastră, doamna Harkin, a făcut un alt comentariu în legătură cu carnea de vită din Irlanda. Ni s-a mai spus de asemenea că nu se vor face negocieri cu Uniunea Europeană în, în lipsa din partea Irlandei unor uh, um, măsuri legate de carnea de vită. Dincolo de toate aceste lucruri, vreau să vă întreb ce credeți despre evoluțiile ulterioare uh, în acest sector și, și Comisia să ne spună câte ceva, pentru că până acum semnalele nu sunt extrem de uh, pozitive în acest domeniu. Domnul Agnew, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnul Flanagan a făcut un comentariu foarte bun, pentru că eu am senzația că ce face Comisia este doar ca să încurajeze un vot uh, pentru a rămâne în UE în uh, sânul agricultorilor. Uh, dar guvernul britanic n-a putut să facă nimic. Și acum se pare că lucrurile se întorc pe făgașul obișnuit. Un lucru care m-a surprins pe mine în ceea ce privește uh, acțiunile SAE, din ce a spus reprezentantul Comisiei, se pare că problemele principale care au fost cauzate de embargoul uh, rusesc asupra agriculturii în țările de est și consecințele care au ajuns chiar până și în țara mea. Și m-am dus în Irlanda să văd ce s-a întâmplat. Domnul Flanagan uh, n-a vrut să meargă, poate că nu suporta să-l vadă pe domnul comisar acolo și am făcut o felul de comentarii uh, nu prea potrivite nici nu vreți să auziți uh, cum ar trebui fermierii să îmbunătățească condițiile meteorologice. Și după aceea, foarte mulți după comentariile pe care le-am făcut, au venit și mi-au strâns mâna pentru că au înțeles uh, cum se va îmbunătăți situația fermierilor dacă li se spune că trebuie să îmbunătățească ei vremea uh, sau cum să facă pentru ca culturile lor să crească. Unul dintre ei a fost un tânăr din Slovenia, un tânăr fermier care a venit și mi-a zis că în uh, Serbia uh, nu se aplică sancțiunile rusești uh, pentru că Serbia nu este în UE. Deci, mesajul meu către serviciul SAE este că dumneavoastră creați practic foarte multe probleme și puține soluții. Mulțumesc! Doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru acest raport, pentru că e util să vedem care sunt consecințele, consecințele politicii externe a Uniunii asupra PAC. Dumneavoastră ați spus că există oportunități și sunt de acord cu dumneavoastră pentru a avea produse de calitate, mai ales dacă e vorba de acorduri cu standarde similare și cu un nivel de trai asemănător cu cel din UE. Deci pot exista oportunități pentru astfel de produse, însă ele reprezintă și o anumită amenințare pentru UE. Dumneavoastră spuneați că atunci când se fac acorduri cu țări similare cu țările noastre, cu standarde de preț similare, practic uh, consumatorii au de câștigat în urma competitivității pentru că prețurile scad. Eu nu sunt de acord deloc cu ce a spus dumneavoastră, pentru că eu cred că, într-adevăr, la momentul inițial se ajunge la o scădere a prețurilor în Europa, Însă, aceasta pe termen lung nu duce la o scădere a prețului pentru consumator, pentru că sectorul de activitate este afectat. Deci dacă spuneți că competitivitatea introdusă prin acorduri duce la scăderea prețurilor și acest lucru este bun pentru consumatori, asta da inițial, însă nu, nu după aceea, și aceasta, în schimb, creează o situație foarte proastă pentru producția europeană și pentru standardele noastre de calitate. Noi avem standarde de calitate foarte ridicate pentru că societatea europeană cere astfel de standarde. De aceea, dacă ați avea timp, poate ne puteți spune ce se întâmplă cu lipsa de reciprocitate în aceste acorduri, pentru că dacă în cadrul normelor nu se aplică reciprocitate, și avem totuși un acord comercial, ce se întâmplă până la urmă? Practic se vulnerabilizează situația și industria alimentară în Europa. Pentru că standardele ridicate pe care le avem fac ca unii să le aplice și alții nu. Și ce se întâmplă până la urmă pentru consumatori? Consumatorii cumpără produse care vin din alte țări, de exemplu roșiile care vin din Maroc, roșii care sunt cultivate cu produse interzise în UE. Și asta pentru că există un acord comercial. Există și alte exemple. Nu dau doar pe acesta. Însă reciprocitatea este absolut esențială și diferențiatoare pentru noi. De aceea, cred că ar trebui să faceți comentarii și pe această temă și nu știu care vor fi consecințele procesului de ecologizare. Deocamdată știu un singur lucru, că este și mai multă birocrație, că trebuie îmbunătățită și sperăm ca această ecologizare să fie uh, simplificată de către comisar, însă nu știu care vor fi rezultatele. E clar că avem nevoie de ecologizare, de acest greening, însă nu știu dacă suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru acest document, pentru că se prezintă aici uh, foarte multe aspecte din punctul de vedere al consecințelor acțiunii externe pentru politica agricolă comună și pentru piața comună. Aș vrea să vă pun și câteva întrebări. E clar că e nevoie de o deschidere a pieței europene pentru aceste produse care vin din țările terțe. Deci e nevoie de acorduri comerciale și e clar că ele vor rezista în continuare ca și până acum. Fără îndoială, astfel de acorduri afectează țări terțe care nu uh, respectă anumite standarde, așa cum se întâmplă în UE, așa cum spunea antevorbitoarea mea, în ceea ce privește protecția mediului, uh, bunăstarea animalelor. Deci uh, există mult mai puține exigențe de producție acolo decât aici în UE. De aceea vreau să văd ce părere are expertul nostru invitat, cum am putea proteja Uniunea Europeană în fața acestei situații care există deja și va continua fără îndoială. Acum, o a doua întrebare legată de Brexit. Dumneavoastră ați spus că Brexitul va avea um, mai puține consecințe asupra pieței europene decât uh, embargoul. Dar dacă ne gândim la rezultatele acestui uh, embargo uh, rusesc și consecințele sale din punct de vedere economic de 2 miliarde de euro, dumneavoastră de unde, de unde ați scos aceste date? Cum ați putut evalua consecințele Brexitului? Mulțumesc, domnul Hauslick. Äh, Mulțumesc, cred că trebuie să discutăm și despre rezultatele COP aici. Ar fi foarte interesant să discutăm despre ele, pentru că auzim lucruri diferite de multe ori. Ce ne dorim să se întâmple cu acest al doilea pilon? Pentru noi e important să văd dezvoltările ulterioare ale celui de-al doilea pilon. Pentru că a fost o hotărâre importantă pentru dezvoltarea pacului în Uniunea Europeană. Și apoi să vedem, ne concentrăm pe primul pilon, facem plăți în continuare acolo sau ne concentrăm pe al doilea pilon și posibilitățile de acolo. Ne spuneați despre comerțul, comerțul liber care e bun pentru consumator, ar putea profita de acesta. Eu, sincer, îmi pun mari semne de întrebare. Acest efect al uh, consumatorului are un efect scurt pe piață. Pentru că pe termen lung lucrurile stau altfel. Pentru că să ne gândim ce se va întâmpla pe piața mondială, de exemplu în concurența cu Australia, cu SUA. În anumite sectoare europene va fi foarte greu și trebuie să vedem care. Noi nu avem aceleași structură ca SUA și nu putem să concurăm la fel cu ei. Și nu putem să consolidăm doar dimensiunea comercială. Dacă ne dorim să protejăm agricultura europeană, ceva ce își doresc și cetățenii, atunci trebuie să mergem un pas mai în față. Și apoi când comisarul vorbește de cantități de lapte, de carne pe piața internațională, de deschiderea de noi piețe, da, acest lucru se va întâmpla. Se vor deschide alte piețe. Și și noi trebuie să intrăm pe ac- în acest comerț liberalizat. Însă există această politică agresivă de export și spunem că e rezultatul crizei agricole. Nu, trebuie să fim foarte atenți. Există și un uh, un anumit nivel de protecție și în același timp să fim atenți la ceea ce se întâmplă pe piața mondială. Ne spuneați că runda de la Doha e înghețată, nu mai există și atunci trebuie să ținem cont de faptul că avem o agricultură specială sub diferite forme și e nevoie ca aceasta să fie protejată. Apoi, uh, consecințele acordului de la Paris asupra agriculturii. Ei bine, cu niște măsuri ecologice, nu cred că putem merge foarte departe cu protejarea climei. E nevoie de, e nevoie de alte măsuri și discuția cred că va fi una foarte interesantă. Mulțumim, dom- domnul Rodriguez, doamna Rodriguez. Președinte, primul Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă prezint în primul rând, pentru că nu sunt membru titular al acestei comisii. Sunt Imaculada Rodriguez Pinero, sunt membru al INTA și vreau în primul rând să vă felicit pentru că ați uh, comandat acest studiu, pentru că este esențial să analizăm în comun astfel de teme. Aș vrea să mulțumesc și autorului acestui studiu pentru prezentarea și realizarea sa. Aș avea un comentariu de natură generală, în primul rând. Domnule președinte, dacă sunteți de acord, aș vrea să știu care este uh, părerea expertului și, de asemenea, a comisiei. Cum este percepută politica comercială în domeniul agricol în UE față de deschiderea față de alte piese, piețe și în ceea ce privește temele de sănătate strategice, strategice esențiale pentru sectorul agricol, pentru că din punctul meu de vedere, aici lipsește un element. Legătura cu politica de dezvoltare. Eu susțin un sector uh, agricol european cu reguli echilibrate, așa cum spunea și doamna Aguilera, însă nu trebuie să uităm că atunci când uh, avem acorduri comerciale cu țări terțe, cu țări mai puțin dezvoltate, e clar că există o legătură directă cu ajutorul pentru dezvoltare și cu posibilitatea de a-i ajuta să-și vândă produsele. Deci uh, trebuie să-i ajutăm și să-și diversifice economia, însă realitatea este că ei dispun în general de anumite produse locale. Deci vreau să știu care este percepția globală asupra acestor politici. Acum, pentru reprezentanții Comisiei, aș avea o altă întrebare. Uh, Doamna Aguilera a prezentat o temă care mi se pare fundamentală. Doamna Aguilera a dat un exemplu foarte concret, există și alte exemple, dar ideea generală este că intră în UE anumite produse care nu sunt supuse controalelor sau standardelor de calitate pe care le aplicăm din fericire aici în Europa. Există însă și o problemă suplimentară. Există problema produselor care ajung uh, în uh, porturile sau la frontierele noastre și care intră pe piața europeană și pentru că nu există o politică de armonizare fiscală sau de control de calitate la nivel vamal, reușesc să intre produse care nu sunt supuse niciunui control din partea noastră. Eu am transmis o întrebare Comisiei pe această temă pentru că eu consider că ar trebui să avem o politică armonizată de uh, exigențe, de cerințe și să dispunem și de resursele necesare pentru o implementare a ei. Însă răspunsul comisiei a fost că nu e nevoie de așa ceva. Eu doresc să întreb comisia dacă într-adevăr consideră că nu e nevoie să facem astfel încât toate produsele care intră în Europa să îndeplinească acele cerințe pe care noi le cerem din partea agricultorilor europeni. Pentru că dacă ar fi așa, atunci este într-adevăr un mare dezavantaj uh, concurențial și o pierdere pentru consumatori din punct de vedere al calității produselor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Rodriguez, pentru că ați venit astăzi aici și pentru contribuția dumneavoastră. A fost uh, o adevărată plăcere și este o plăcere pentru noi atunci când uh, alți uh, membri din alte comisii, de la INTA, de la AFE, de la DEVE, vin aici și participă la dezbaterile noastre. Pentru că ne deranjează atunci când la alte comisii parlamentare se limitează drepturile pe care le avem noi, competențele noastre aici la Comisia Agri pentru anumite teme. Există comisii, cum ar fi AFET sau um, Comisia de Comerț, care ne blochează anumite avize sau anumite rapoarte pe care le avem sau uh, rapoarte pe care le au și care ar afecta, bineînțeles, și politica agricolă comună și asupra cărora nu ne putem pronunța. Eu am spus-o de mai multe ori, cel mai bine ar fi să lucrăm împreună, să ne ajutăm unii pe alții, pentru că noi știm că se legiferează pe o anumită temă, dar este important și avizul Comisiei de Agricultură. De aceea, dacă există o mai bună cooperare între comisiile parlamentare, aceasta se poate face prin uh, următoarea modalitate. Vom încerca să spunem, să facem comentariile sau observațiile noastre, să le transmitem comisiei competente, astfel încât uh, cooperarea dintre noi să fie mai bună. Așa că, doamna Rodriguez, vă mulțumesc încă o dată și, bineînțeles, că întotdeauna vom spune care este părerea noastră față de Comisia de Comerț și există și o serie de colegi care se află la Envi, pentru că și acolo se vorbește foarte mult despre teme de agricultură. Deci, uh, cred că cele două comisii practic lucrează pe teme care ne afectează pe ambii. Nu vreau să uh, cert pe nimeni aici. Important este să cooperăm între noi, dar vă rog să mă scuzați pentru că am pierdut un pic de timp, dar mi se pare un comentariu important. Și acum, doamna de la E raportor, trebuia să fie raportor pentru această temă, după aceea s-a schimbat uh, titlul raportului, nu mai este chiar același raport. Și autorul de astăzi a lucrat și el pe această temă, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, vă mulțumesc că ați adus această temă centrală în mijlocul dezbaterii noastre, pentru că este o temă esențială pentru viitorul UE, o temă care îngrijorează pe agricultorii noștri în statele membre. Așa că vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Am vorbit despre politicile externe și consecințele lor asupra agriculturii. Este o tendință special pozitivă, așa cum ați arătat și dumneavoastră, și Uh, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că există și consecințe negative în cazul anumitor decizii care sunt luate. De altfel, uh, într-o serie de acorduri pentru care suntem în negociere, de asemenea pentru acorduri care au fost uh, negociate, așa cum spunea doamna Aguilera, cazul roșiei din Maroc este bine cunoscut, producția din uh, Spania și din Franța a fost afectat. Avem uh, discuții și în ceea ce privește uleiul de măsline din uh, Tunisia și pentru că consecințele sunt diferite de la un caz la altul, e vorba aici în primul rând de o chestiune de principiu. Există și riscul cărnii de vită prin acordurile Mercosur, TTIP, dar și CETA și cred că ar trebui să facem un pas înapoi așa cum am spus-o și uh, Direcției Generale competente pe această temă, pentru a analiza situația. Practic, prezentarea dumneavoastră trage următoarea concluzie. Toate aceste politici uh, duc la o mai mare volatilitate a prețurilor. Este o constatare pe care am făcut-o în ultimii doi ani, în special în urma embargourului rusesc aplicat uh, a agricultorilor noștri. De aceea aș vrea să cer Comisiei ca politicile externe pe viitor să fie și în slujba agricultorilor europeni și ca problema volatilității prețurilor să fie în centrul atenției atunci când se va face următoarea revizuire. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea făcută și pentru că stăm la acest subiect între legătura între acțiune externe și agricultură. Nu sunteți de părere că acest subiect are de a face și cu boicotul rusesc? Am citit de curând despre astronauți uh, rusești, care, uh, ruși care mergeau spre spația stația, spre spația stația, stația spațială pe, și cu, împreună cu americanii. Pe de o parte se fac boicoturi, pe de altă parte nu. Trebuie să vedem exact unde sunt aceste legături. Pentru că cine are de suferit de pe urma acestui boicot? E bine, agricultura europeană și ar trebui să se încheie cu el. Ne vorbeați de runda de la Doha, de OMC. Și eu sunt de părere că trebuie să ținem cont de interesele europene agricultorilor europeni care pot fi mult mai bine reprezentate în cadrul OMC prin acorduri bilaterale decât prin acorduri cum ar fi cele cu Mercosur, TTIP și așa mai departe. Uh, Apoi oportunitățile sub um, acordurile de liber schimb și acordurile comerciale. Da, văd și eu anumite oportunități acolo, însă trebuie să fim atenți. S-a vorbit despre tipurile de carne. Vedem că există foarte multe limitări care sunt uh, stabilite acolo. Nu putem să importăm fără limită și exportăm fără limită carne de vită. Uh, Așa că trebuie să fim atenți cu aceste acorduri. Vorbeați de, și de măsurile de ecologizare. Am citit un raport din Bavaria, un land agricol uriaș și citeam un acord de acolo și aceste măsuri până acum au fost evaluate foarte pozitiv. Pentru că mult mai multe teritorii rămân uh, verzi și în iarnă, Deci trebuie să existe consecințe și în acest sens. În Bavaria, aceste măsuri de ecologizare ar fi și mai bune și, și mai eficace dacă nu s-ar interveni atât de mult de la nivel național pentru că guvernul german a făcut lucrurile să pară atât de complicate, le-a pus în aplicare atât de complicat, încât fermierii sunt reticenți să le pună în aplicare. Și de aceea fermierii ne doresc să nu vină regulamente naționale. Și de aceea am o întrebare. Oare de unde ar, dacă asemenea reglementări, cum sunt măsurile de ecologizare, nu ar trebui să vină de la nivel european și să nu fie lăsate la latitudinea statelor? Cât despre standarde, vreau să-i mulțumesc colegii de la Comisia INTA. Din 2014 până câțiva ani am uh, lucrat în Comisia INTA, mi-a făcut mare plăcere, am încercat să reprezint acolo interesele agriculturii, însă până la urmă nu a mai fost loc pentru mine acolo, însă nu pot decât să vă sprijin în cele spuse și anume în cadrul acordurilor bilaterale să cerem respectarea standardelor noastre. Și nu trebuie să reamintesc aceste fapte, vă aflați și dumneavoastră acolo, în 2010 am avut o cerere cu semnături în legătură cu negocierile Mercosur măsuri importurile agricole, importurile de alimente să fie permise doar în cazurile în care standardele noastre pentru consumatori, animale, sănătate sunt respectate. Acest lucru se întâmpla în octombrie 2010 și prin apel nominal acest uh, raport a meu s-a bucurat de un vot. Și întotdeauna ne putem întoarce la această decizie a noastră de atunci. Cam acestea au fost observațiile mele. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Vă mulțumim, doamna Petir. Eh, mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc autorului pentru acest studiu. toate problemele cu care se confruntă agricultura și agricultorii europeni sunt rezultatul deciziilor politice pe care le-a luat UE, așa cum ați spus și dumneavoastră. Iată de ce politicile externe ale UE pe viitor ar trebui să fie un pic mai grijuliu alese, pentru că multe dintre ele au un impact foarte clar asupra fermierilor noștri. În special, noile state membre sunt foarte vulnerabile, printre care și Croația. Piața acolo este instabilă, este fragilă și suferă de pe urma produselor venite din alte țări și din țările din vest, din UE. Bineînțeles că e bine să ajutăm noile democrații din țările terțe, însă nu cred că pentru aceasta ar trebui să aibă de suferit fermierii noștri. Și aș vrea să vă întreb care sunt recomandările noastre. Cum putem uh, limita aceste consecințe negative asupra agriculturii europene și ce fel de mecanisme de apărare am putea utiliza față de concurența neloială? Și o altă întrebare pentru Comisia Europeană. Croația și alte state UE importă uh, legume și fructe din state terțe. Produse care sunt tratate cu tot felul de substanțe care nu sunt uh, legale spre utilizare în UE. De exemplu, pesticide, ierbicide care sunt interzise în UE și care sunt utilizate în aceste țări terțe. Fermierii din Croația consideră că astfel de substanțe nu numai că pun în pericol sănătatea consumatorilor, dar uh, sunt și produse mai ieftine, ceea ce duce la o concurență neloială pentru produse care altfel ar fi fost mai ieftine dacă nu s-ar fi respectat standardele și că e nevoie de măsuri uh, pentru a echilibra situația. De ce vreau să vă întreb ce fel de măsuri pot aplica statele membre pentru a evita astfel de importuri de produse agricole tratate cu substanțe care nu pot fi utilizate în UE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bogovici! ki je odlično pripravljena in tudi Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru acest studiu care a fost excelent pregătit, vă mulțumesc pentru prezentare, ne-ați explicat astăzi foarte clar, pe de o parte, cum arată uh, cum sunt legate acțiunile externe de politica agricolă comună. În ultimul an am uh, văzut cum interacționează toate acestea. Au, exist, au existat anumite evenimente, de exemplu s-a renunțat la cotele de lapte, embargoul rusesc și așa mai departe. Așa că am văzut cum niște uh, Evenimente pe termen scurt pot afecta pacul. Nu vreau să vorbesc acum despre Rusia, însă e important să spunem că agricultorii sunt victimele acestui conflict între Uniunea Europeană și Rusia. Și eu mă tem că consecințele nu vor fi doar pe termen scurt, ci se vor lungi pe câțiva ani, pentru că vedem deja ce se întâmplă. Pentru că sectorul agricol european va trebui să se modifice foarte mult și cred că e de datoria noastră să uh, ne îngrijorăm și să ne asigurăm că agricultorii europeni nu sunt victimele acestor jocuri politice de acum. Să nu uităm nici de îngrijorările din interiorul Uniunii Europene. Vedem că comerțul are un impact foarte puternic asupra producerii de alimente și colega mea, doamna Petir, a spus acest lucru și trebuie să fim foarte atenți să nu vedem Uniunea Europeană ca pe o unitate, pentru că agricultura este foarte diferită în Uniunea Europeană. Există uh, agricultori care s-au dezvoltat foarte bine, pentru ei acordurile comerciale sunt mai ușor acceptabile decât cei, pentru cei care nu au o poziție prea bună pe piața concurențială. Dacă ne dorim ca pacul să funcționeze corect, trebuie să ne asigurăm că există suficiente alimente și de înaltă calitate. Și trebuie să ne asigurăm că fermierii au venituri corespunzătoare. Consider că în cadrul acordurilor comerciale pe care le încheiem trebuie să ținem cont de toate aspectele importante pentru noi, mai ales în asemenea vremuri, în vremuri în care trecem prin multe schimbări. Unele lucruri le cunoaștem, altele sunt necunoscute. Ce credeți dumneavoastră? Avem destulă protecție pentru fermierii și consumatorii europeni. Domnul De Castro, vă rog. Da, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului profesor pentru studiul său. Extrem de interesant și așa cum a spus și dumneavoastră, așa cum a spus și colegii, o politică agricolă, orice politică agricolă um, este supusă prin excelență imperativelor de politică externă și este foarte clar că noi înșine facem niște alegeri politice care nu ignoră uneori uh, acel imperativ de reciprocitate în acordurile noastre internaționale, așa cum a spus și doamna Aguilera și alții. Însă eu aș face o întrebare un pic diferită. Ați vorbit despre influența negativă, deseori negativă, a fenomenelor externe asupra PAC. N-ar fi bine cumva să avem uh, un studiu și despre modul în care PAC influențează politica externă, adică exact invers. Mă gândesc la uh, modul în care PAC s-a confruntat uh, uh, cu aceste aspecte în programul de dezvoltare rurală, în programul LIDER, de pildă. Pentru că discutăm mult despre cooperarea cu țările vecine, cu Africa de Nord, cu Maghrebul și așa mai departe. Uh, ce face Uniunea Europeană? De obicei deschidă eh, frontierele eh, europene deseori fără de a da dovadă de clar viziune și fără a echilibra deschiderea la nord cu deschiderea de la sud. În sfârșit, s-ar putea, de ce nu, să ne gândim la modul în care tocmai programul lider din Mediterana poate să fie eh, un mod prin care Uh, experiența uh, internațională sau uh, ideile internaționale să influențeze PAC în mod pozitiv și asta prin dezvoltarea locală. Cumva aș răsturna cumva ecuația și vin și întreb cum poate PAC să poată să influențeze în mod pozitiv, pozitiv politica noastră externă prin toate aceste cooperări pe care ni le dorim și care să nu fie marcate în permanență de această concurență și lipsă de competitivitate, ci din potrivă, tocmai să influențăm aceste țări în bine și să le determinăm, de ce nu, să preia și ele uh, normele noastre din cadrul PAC. Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru acest studiu excelent. După ce am trecut uh, prin atâtea negocieri uh, la OMC, TTIP, uh, toate celelalte acorduri, există poziții ofensive și defensive. Aceasta este realitatea. Deci, ori decizi să fii izolaționist, ori să negociezi. Undeva trebuie să iei o decizie pentru a merge mai departe. am avut probleme cu uh, produse mai ieftine care au venit din alte uh, țări. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și eu eram uh, membru al delegației care s-a dus în Brazilia pe, uh, în epoca în care exista criza cărnii de vită și se spunea că ar trebui să se aplice acolo standardele noastre. Eram uh, mai mulți membri care ne-am dus în uh, vizită acolo, ne-am întâlnit cu Uh, producătorii din Brazilia și întrebarea care se pune este dacă suntem dispuși să slăbim standardele aici, în Europa, la noi. Pentru că aceasta este practic miezul problemei, să slăbim standardele noastre sau să acceptăm aceste standarde din importuri pentru că practic este doar un pretext. Nimic, uh, când se spune că nimic nu ar trebui să intre aici pe piața europeană dacă nu se aplică standardele noastre, pentru că aceasta este principala dificultate în ceea ce privește poziția Comisiei la multe din aceste aspecte, pentru că eu nu cred că cei care negociază în numele UE sau în numele nostru acceptă această poziție. și doamna Aguilera, practic, s-a referit la acest lucru. Este o îngrijorare peste tot în Uniunea Europeană, indiferent că e vorba de carne de vită, de roșii sau orice altceva. Și, ca și domnul Kuzmek, sunt un pic îngrijorată, domnule profesor, atunci când ați făcut referință și uh, la Brexit, prin sugestiile dumneavoastră, uh, uh, practic, uh, atunci când am pierdut uh, noi votul, practic nu mai putem face altceva decât să recunoaștem situația, fie că ne place sau nu. Asta este situația, este o decizie democratică. Dar dacă ne gândim la această poziție, cred că cu toții putem fi de acord asupra faptului că nu mai contează dacă UE va fi cu 27 sau 28 de membri, asta nu va aduce schimbări radicale. Nu știu dacă puteți uh, Mm, dezvolta un pic mai mult această idee. Poate putem avea și un raport pe această temă pentru a vedea care sunt uh, consecințele uh, comerțului care a existat între UE și Regatul Unit și ce se va întâmpla pe viitor, pentru că aceasta ar putea avea impact în foarte multe sectoare de activitate, nu doar în Regatul Unit, ci și dincolo de acesta. Și există fermieri în regiunea de unde vin eu care spun, da, ce bine, pentru că uh, fluctuația monezii uh, practic uh, s-a schimbat, a scăzut cu 12% peste noapte. Însă au uitat că acel 12% um, practic se compensează cu creșterea prețului la importuri și așa mai departe, la multe alte produse. Practic, uh, la exporturi se pierde foarte mult din uh, această um, schimbare a monezii noastre. Pentru că fluctuația este atât de mare de 12 sau 15%. Deci trebuie să ne gândim la toate acele aspecte care ne afectează și care sunt dincolo de controlul nostru și pe care va trebui să le acceptăm. Dacă ești producător, probabil că ai o marjă de 2-3% pentru a ajusta situația. Însă ce se întâmplă atunci când, din punct de vedere al profitului, fluctuația este de 10-15%? Asta e clar că nu poți rezista prea mult timp. Deci, poate uh, puteți intra în mai multe detalii pentru că este foarte interesant și dacă nu este de competența dumneavoastră am putea discuta după aceea între noi, pentru că toate acestea sunt consecințe cu care ne vom confrunta în următorii doi ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea foarte bună și raportul interesant. Raportul a fost uh, plin de informații și echilibrat. E adevărat că acțiunile externe și în acest grup ați inclus acorduri internaționale, comerciale, inițiative de dezvoltare, până și COP21. Acest tip de acțiuni sunt într-adevăr un motor important care își aduce contribuția la dezvoltările pe piață și la conturarea politicilor în dezvoltarea PAC un lucru care nu prea m-a convins e legătura cauzală dintre discuțiile din cadrul OMC și negocierile din cadrul OMC și, uh, reform- și reformele. Cred că aici mai mult intervin factorii interni. S-a menționat și faptul că un acord poate avea un anumit impact și mai multe acorduri împreună, acorduri comerciale, ales ținând cont de stagnarea negocierilor în cadrul OMC, au un alt tip de impact. În acest sens, cum spuneați, Comisia face un studiu pentru a încerca să evalueze situația. E un exercițiu dificil, însă Comisia încearcă să vadă cum arată acordul pe care îl negociem acum și ce efecte cumulative ar putea avea, care ar fi impactul economic al acestui acord pe, pentru agricultura europeană. Acest studiu este acum în curs de realizare, a fost anunțat de comisar și sperăm că cât de curând îl vom putea finaliza și că îl vom putea prezenta aici și la Consiliu. În acest sens, eu m-am ocupat de analiza economică și sprijinul negociatorilor comerciali. Trebuie să spun că carnea de vită a fost întotdeauna sectorul pe care ne-am concentrat în analizele noastre. Am văzut cu proprii mei ochi cât de atenți au fost negociatorii UE atunci când făceau negocieri pe carne de vită în special. Ce spunea domnul Nicholson chiar acum? Trebuie să fie găsit uh, echilibru între a te deschide prea mult și a afecta agricultura în UE și în același timp a rămâne închis și a pierde oportunități pe piața globală. Cealaltă întrebare din partea doamnei din Comisia INTA legată de standarde. Țin cont de această întâmplare, de întrebare, am notat-o, dar cred că e nevoie de discuții dedicate pe acest subiect cu negociatorii comerciali și cu directorii generali. Totuși trebuie să spun că Importurile de astăzi sunt aliniate cu standardele de siguranță alimentară. Majoritatea standardelor UE sunt respectate în importurile noastre. Dacă ne decidem ca în Europa să avem standarde mai înalte pentru a răspunde cerințelor milioanelor de cetățeni europeni, atunci o facem pentru în beneficiul cererii interne, însă și în beneficiul acelora din lume care își doresc un produs mai bun. Fiind analist, am putut să văd în ultimul deceniu o dublare a exporturilor noastre agricole. Așa că calitatea percepută a produselor agricole europene nu e un mit, e ceva palpabil. Din 2008, Uniunea Europeană e un exportator net de alimente agricole. Mare. Încă un comentariu. Competiția neloială între produse crescute cu pesticide care nu sunt permise în Uniunea Europeană ar, ar trebui să lasă aceasta la latitudinea specialiștilor, însă știu că există legislație în ceea ce privește pesticidele pentru produse interne și externe și din câte știu eu, există standarde pentru toți actorii comerciali și aceste cerințe pentru asemenea produse sunt foarte stricte, chiar și pentru substanțele chimice aprobate în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim. Doamna Rodriguez, aveți cuvântul. Eu una... Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să fac aici o precizare pentru comisie. Eu uh, știu, și dacă eu știu, probabil că și Comisia știe acest lucru, că există o concurență neloială între porturile europene în ceea ce privește controlele și inspecțiile realizate la produsele care intră pe teritoriul nostru și știu că, uh, pentru că sunt consilier, consilier pentru un port din Spania, că există o deviere um, atunci când vin produse din uh, sud-estul asiatic și nu intră prin porturi din Valencia, ci prin alte porturi pe unde nu se aplică normele, unde controlele sunt mult mai puțin serioase. Dar Uniunea Europeană pe care ne-o dorim este una serioasă cu norme care să garanteze calitate pentru toți consumatorii și pentru că nu ne dorim concurență neloială care nu face decât să dăuneze industriei și agriculturii europene. Iată de ce cred că problema este foarte importantă și nu-i vorba aici de a face și mai multe norme în ceea ce privește inspecțiile și controlele noastre. Trebuie doar să cerem ca produsele care ajungă aici să îndeplinească cerințele deja existente. Și știu că a, aceasta nu este o competență a Comisiei de Agricultură, însă trebuie să vedem care este competența Comisiei în ansamblul său și chiar și aici la Parlamentul European, toată lumea cred că este de acord, trebuie să se coordoneze, dar și la Comisie e nevoie de coordonare. Nu cred e nevoie de mai multă reglementare, ci de o mai bună aplicare a legislației în vigoare. De aceea spun, este esențial ca inspecțiile să fie făcute cu aceeași rigoare și seriozitate peste tot, astfel încât să se ofere garanții că orice produs importat intră pe teritoriul european în aceleași condiții peste tot. Și nu, asta mi se pare că ne-ați spus un pic mai devreme. Mulțumesc. Dziękuję. Mamy ten komfort Vă mulțumim! Mai avem timp, un adevărat lux și de aceea putem să dăm cuvântul și pentru a doua oară. Domnule Hoisling, vă rog. Aș dori doar să spun cele repetate de comisie că suntem așa un exportator minunat pe piața internațională și Comisia ne spune că e o dezvoltare bună, însă vă amintesc că am reușit să ajungem așa doar pentru că prețurile agricole au scăzut foarte mult în ultimul an. Să vedem ce s-a întâmplat în ultimii doi ani cu exporturile noastre de lapte. Da, a crescut exportul, dar cu ce preț? Pentru că prețul în Uniunea Europeană pentru lapte e mai mic decât cel din Noua Zeelandă, de exemplu. Și atunci, vă rog, unde e succesul pe acest punct? Pentru că în Germania, în patru ani, am pierdut 4.000 de producători de lapte. E acesta un succes? Am câștigat piețe, dar uitați cine sunt cei care au pierdut. Probabil nici în cazul cărnii statisticile nu arată altfel. Așa că eu pun sub semnul întrebării acest model de export. Cui îi folosește? probabil țărilor care au și ele prețuri foarte scăzute și intră în concurență cu noi. și să vedem ce se întâmplă cu ceea ce primim noi pe piețele noastre. Nu sunt sigur că sunt respectate toate standardele noastre, nici în cazul cărnii, nici în cazul produselor cu pesticide și așa mai departe. Și în cazul cerealelor avem standarde, dar nu ne putem asigura că tot ce vine în Uniunea Europeană respectă regulile noastre. Mulțumim, domnul Flanagan. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am primit un răspuns din partea Comisiei în ceea ce privește faptul că e prima șansă în Comisia Agri de a discuta de faptul că fermierii acum primesc informații diferite în funcție de cărui uh, comisar se adresează. Doamna Malmström are dreptate, se discută din nou despre vită sau domnul Holgan are dreptate, a ieșit din discuție. Pentru că cetățenii trebuie să știe și avem nevoie de un răspuns. Vi se pun întrebări aici și trebuie să ascultați cu atenție și să răspundeți cât de concis, pentru că dacă răspundeți vag, mă întreb dacă e un răspuns la întrebarea mea, însă aș vrea un răspuns final și pentru fermierii. Uh, care se ocupă cu carnea de vită. Pentru că domnul Legnu ne spune că acum că referendumul s-a terminat, poate domnul Hogan joacă pe altă melodie. Și care e aceasta? Ce ne spuneți dumneavoastră? Ce ne spune șeful dumneavoastră? Doamna Andelaie, mulțumesc. Comisia ne anunță că are un studiu în curs în ceea ce privește efectele acordurilor bilaterale asupra veniturilor agricultorilor europeni. În același timp, când ni se spune despre analize și concurența respectată între producători, euro, producători europeni, producători din state terțe, în ceea ce privește produsele fitosanitare, dacă analiza se face pe uh, alimente care conțin pesticide, alimente importante, ce sublineau și colegii mei înainte, sublineau că important aici e competitivitatea agricultorilor europeni față de state terțe. Când acestea folosesc substanțe care sunt uh, interzise în Uniunea Europeană și există anumite restricții din partea statelor membre care afectează competența, competitivitatea agricultorilor, ei bine, pe mine acest lucru mă interesează. În ce situație se află agricultorii europeni când substanțele importante vor uh, respecta toate regulile existente în Uniunea Europeană, foarte importante pentru sănătatea cetățenilor europeni. Însă competitivitatea Uni Uniunii Europene e foarte importantă în acest sens și aș vrea un răspuns la această întrebare. Mulțumim. Reprezentantul Comisiei dorește să ia din nou cuvântul. Vă rog. Voi încerca să dau un răspuns clar la o întrebare care a fost foarte clară, însă, din păcate, nu știu ce decid comisarii Malmström și Hogan în acest moment. Ce vă pot spune? Ca analist și lucrând asupra efectelor cumulative ale acordurilor comerciale la acest studiu, în februarie, mi s-a cerut să văd care ar fi potențialul impact al uh, acordurilor de liber schimb pe toate sectoarele, incluzând aici și carnea de vită. E singura informație pe care o am. Cât despre comentariile făcute în legătură cu competitivitatea produselor crescute cu substanțe chimice interzise în Europa, uh, din păcate, trebuie să răspundă colegii care, sunt, care se ocupă de acest dosar. Mulțumesc! Acum aș dori să Vă rog să țineți cont de aceste întrebări care v-au fost adresate și probabil le puteți da răspunsuri și scrise la ele pe viitor. Există un domeniu despre care nu s-a discutat, dar care reiese de aici, și anume speculațiile care se fac pe piețele mondiale. Știm că prețul laptelui a scăzut semnificativ și între timp s-au semnat anumite acorduri. Și de aici reiese întrebarea mea. Cum arată acum situația Trebuie să se cumpere în continuare cu prețuri scăzute. Vedem care e jocul pe piața laptelui și e ușor de depistat acesta. Același lucru se întâmplă și pe piața cerealelor și în cazul altor produse. Așa că aș dori să ne axăm mai bine pe aceste elemente, pentru că avem nevoie de analize foarte bune în acest sens. Sunt elemente care continuă să se dezvolte tot mai puternic și pot reprezenta până și o amenințare pentru politica statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblul ei. De aceea ne-am bucurat foarte mult dacă ar fi abordate și aceste elemente menționate și să vedem care sunt consecințele și rezultatele la timp această des, des, legate de această deschidere despre care vorbim. O deschidere care este deja vizibilă. Deschidere reciprocă, deschidere pentru produse din Ucraina, de exemplu, și în Polonia există consecințe însă mari, însă și asupra altor țări. Însă trebuie să vedem că acest tip de schimb de produse crește foarte mult. Da, voiam să vă mai reamintesc și următoarele. Doamna Malmström, doamna comisar, și Comisia cu ei avem o reuniune în octombrie, așa că veți putea atunci în cadrul comisiei să abordați subiectul. Acum îi dau din nou cuvântul domnului profesor pentru a ne răspunde la întrebările care i-au fost adresate. Știu că au fost foarte multe, însă vă rog. Mulțumesc. Discuția a fost uh, interesantă și variată. Unele aspecte erau uh, aspecte legate de măsuri fitosanitare și de alte controle și nu m-aș concentra pe ele pentru că nu asta am vizat eu în raportul meu și am spus asta din capul locului. Nu mă preocupau măsurile fitosanitare, de pildă. De asemenea, evoluția piețelor, instabilitatea prețurilor, lucruri care afectează agricultura europeană, sunt lucruri pe bună dreptate discutate și dezbătute și astăzi. Însă, domnule președinte, încă o dată vin și spun că mie mi s-a cerut să spun sau să văd modul în care acțiunea externă a UE afectează politica agricolă și vreau să precizez asta. Domnul De Castru a sugerat uh, ceva interesant, un nou studiu, să vedem în ce măsură politica agricolă um, afectează politica externă, mai ales dezvoltarea rurală din alte țări. Foarte interesant, dar nu este ceea ce mi s-a cerut să fac. Un studiu interesant în perspectivă. S-a spus multe, destul de multe despre TTIP, despre Mercosur, despre cotele la vianda, uh, mă scuzați, la carnea bovină și domnul Flanagan n-a primit răspuns la întrebări, însă am fost destul de frapat, ca și mine de altfel, uh, despre modul în care comisarul uh, Hagen a expediat uh, problema cărnii de vită imediat, fără să ni se dea deloc satisfacție tuturor celor care interesează acest dosar. Și s-a mai spus aici un lucru important, și anume că nu e vorba de un singur acord liber, de liber schimb care poate să afecteze o piață agricolă cum e cea UE, ci faptul că o serie de acorduri comerciale pot să aibă un impact uh, semnificativ și se știe acest lucru. Însă s-a mai pus o întrebare. Ce facem? Chiar mergem pe această cale a acordurilor comerciale de liber schimb multiple și și cred că ar fi mai bine să rezolvăm lucrurile în cadrul uh, rundei de la Doha și nu multiplicând aceste acorduri de liber schimb. Problema cu aceste acorduri este că ele merg dincolo de discuțiile clasice în ce privește cotele și tarifele vamale și asta este complicat cu, articolele, cu uh, acordurile de liber schimb. Un alt lucru aș menționa aici. Um, eu, ca și metodă, am încercat să fiu destul de neutru, ca și deci, metodologie academică, universitară, și să spun că, da, prețurile mai mici îi satisfac în general pe consumatori. Asta este o gândire economică și multă lume a sărit în sus uh, la această remarcă, dar cred că ea nu este complet lipsită de sens. Să nu uităm că Uniunea Europeană, la origine, este o uniune vamală cu tarife vamale reduse în care oamenii au de câștigat pentru că prețurile sunt mai mici la o multitudine de produse. Asta ar fi fost și este un deziderat. Bineînțeles că asta pune mari probleme pentru sectoarele care sunt primejduite de concurență din afară și este exact ceea ce trebuie o politică agricolă să uh, rezolve în contextul economic, în un context economic uh, complex. Brexit. N-am vrut să intru în dezbatere, nu cred că aici este cazul și momentul să vorbesc despre Brexit. Aș spune câte ceva despre asta, dar poate nu în acest context, însă, după câte știu eu, universitarii britanici încă nu au intrat în vreun dialog sau n-au analizat Uh, ce se întâmplă la Whitehall în guvernul uh, britanic. Nu avem nici cea mai vagă idee despre ce se va întâmpla. Cu siguranță, soarta Republicii Irlanda este una care va fi afectată într-un fel sau altul. În orice caz, domnule președinte, eu cred că uh, am încercat cumva să răspund la toate întrebările și comentariile care mi-au fost adresate. <coughs> Mulțumesc foarte mult domnule Swinbank, pentru că ați abordat aceste aspecte atât de numeroase. Discuția noastră și are importanța sa, tematica aceasta noi o vom mai dezbate și în viitor. Trebuie să dăm poate dovadă de creativitate, de imaginație, să ne gândim la o piață mondială, internațională, să ne gândim că ar putea să existe într-o zi o politică agricolă mondială. Înainte nu se puteau transporta, de pildă, bunurile sau produsele agricole, alimentare. Înainte numai cerealele făceau obiectul transportului. Acum transportăm mult mai multe produse agricole și piețele sunt uh, afectate în mod diferit. Gândiți-vă când uh, a fost uh, erupția vulcanului din Islanda, nu se mai putea exporta nimic, se opriseră exporturile și importurile din Europa spre exterior și invers. Și ne-am dat seama ce greu putem să o ducem în lipsa acestor fluxuri comerciale. Bineînțeles că mai este și problema securității și siguranței în diverse colțuri ale lumii toată lumea dorește să își asigure cumva securitatea și a depinde în permanență de o piață internațională, bineînțeles că nu este întotdeauna simplu, iar comerțul internațional uh, are și el uh, puncte pozitive și negative. Și dacă nu dorim o piață internațională, din potrivă, atunci trebuie să o luăm pe o altă cale și să putem să criticăm inclusiv uh, politica europeană agricolă. este clar că trebuie să ne gândim în ce măsură dăm sau nu acces la țări, de la țările terțe. Am văzut ce s-a întâmplat cu reforma în sectorul zahărului. Cei care au profitat nu sunt micii producătorii de zahăr din America de Sud, ci tot marile corporații agroalimentare. Deci trebuie totul cântărit uh, și analizat cu multă grijă. Iată de ce aceste studii sunt atât de interesante. Ele ne permit uh, să uh, continuăm dezbaterea noastră și să uh, înțelegem mai bine ce se poate întâmpla în viitor cu PAC. În orice caz, mulțumesc domnului profesor, mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Mi-am permis să am o intervenție un pic mai lunguță. Acum, la sfârșit, pentru că eu sunt tare bucuros că am avut această dezbatere, e un subiect care pe mine mă interesa mult și am cerut coordonatorilor să putem să avem această discuție pentru că nu am putut să avem noi raportul nostru, am putut totuși să profităm de un astfel de raport. Domnule Flanagan, avem timp, dacă doriți să spuneți, spuneți acum. Da, la diverse. Și m-aș referi la ce a spus domnul Nicholson. Poate să avem un raport asupra Brexitului sau chiar o întâlnire care să discute consecințele Brexitului. Trebuie să facem treaba asta neapărat pentru că este ceva enorm și încărcat de consecințe multiple pentru fermierii noștri, pentru cei din Europa, uh, cât, cât privește finanțarea, finanțarea care nu va mai uh, merge la bugetul UE din partea Regatului Unit și așa mai departe. Și avem atâția experți uh, care pot să ne lumineze Trebuie să discutăm asta. Ca subiect central aici, poate discutăm pe aici, pe acolo și am înțeles, domnule Swinburne, că n-ați vrut să intrați în discuție, nu asta era subiectul dumneavoastră, însă nu e o discuție pier- pierdută. Sunt lucruri care trebuie discutate. Nu discutăm numai despre Apple în Irlanda în acest moment, sunt lucruri mult mai presante care trebuie neapărat abordate. Să ne gândim ce mecanism va fi folosit în continuare pentru a rezolva aceste chestiuni. Domnul președinte. Da, noi o să discutăm la coordonator ce putem face pentru treaba asta. Domnul Nicholson și alți colegi vor veni probabil cu astfel de propuneri și o să vedem care este formula optimă pe care o vom adopta la sfârșit. Dragi colegi, am terminat cu acest punct de ordinea de zi. Mulțumim expertului, mulțumim colegilor, mulțumesc colegilor. Domnule Nicholson, da, vreau să spun ceva. Trebuie să vă vedem ce putem face. A spus și domnule președinte, trebuie să privim realitatea în față. Poate că acum nu avem toate datele la rece, e prea devreme, însă va trebui să ne punem de acord asupra metodei noastre de lucru, pentru că consecințele Brexitului asupra politicii agricole comune și asupra fermierilor sunt absolut enorme. Asta știm de pe acum. Mulțumesc foarte mult! Da, ne vom gândi la această posibilitate. La diverse. Acum, după cum știți, pe 1 și 2 septembrie, la inițiativa lui Stefan Le Foll, ministrul agriculturii din Franța și fost deputat european, în Comisia Agri, a avut loc o întâlnire a reprezentanților uh, Ministerelor Agriculturii din diferite state membre. Uh, s-a întâlnit la Chambon, în Franța, și am discutat despre viitorul PAC, iar numele comisiei noastre s-a deplasat, deplasat domnul Andriu, mm, vicepreședinte, și la ședința viitoare ne va spune ce s-a discutat la Chambord și suntem curioși să aflăm ce s-a discutat acolo și ar fi bine să avem, bineînțeles, și un raport uh, sau un proces verbal a ce s-a întâmplat uh, la uh, conferința de la Cork, care la rândul său a aniversat uh, 20 de ani de la declarația tot de la Cork și știm bine că consecințele se resimt și astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem uh, întâlniri în această lună. Ne vedem și la Strasburg săptămâna viitoare. Mulțumesc tuturora și președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților.